Okay, dear colleagues, please do sit down. We will start our today's meeting. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Vom începe ședința noastră de astăzi. As our chair, Mr. Lavia, has other... Domnul președinte Lavia are altceva de făcut astăzi, prin urmare eu o să îi țin locul, cel puțin în această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi este uh, adoptarea ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi și aș dori să vă întreb dacă sunt obiecții. Grupul Vezor a solicitat adăugarea unui schimb de opinii cu Comisia în legătură cu actele propuse delegate legate de excepția uh, uh, pentru cadmiu în ceea ce privește nanocristalele dacă aveți obiecții uh, la ordinea de zi, reținând această solicitare a vesilor, vă rog să îmi transmiteți acest lucru. Dacă nu, consider ordinea de zi adoptată. Al doilea punct la anunțuri este vorba despre o audiere a ECI în ceea ce privește oprirea vivisecției. Audierea este organizată de Comisia Agri cu participarea Envi, ITRE și PETI și va avea loc luni pe 11 mai la ora 15 în sala 4Q2, deci chiar în această sală toți membrii Envy sunt invitați să ia parte la această audiere. Eu cred că uh, este un subiect important, uh, căci s-ar putea să fie um, prima inițiativă cetățenească care să fie discutată în cadrul Comisiei. Prin urmare, vă încurajez să luați parte la această uh, audiere. Apoi uh, va exista o întâlnire Envy extraordinară la sesiunea din uh, mai uh, la Strasburg, în data de 18 mai, luni, la ora 19. Deci la ora 19 pe 18 mai, o luni, pentru a avea un schimb de opinii cu vicepreședintele Sefcovici în contextul dialogului structurat. Uh, prin urmare, îi invit din nou călduros pe toți uh, colegii din cadrul Envi să ia parte la această discuție. Apoi, uh, s-a produs o schimbare la secretariatul Envi. Trebuie să vă spun că Emma Sotorenu, administrator care ne vine din partea Comisiei Agri, s-a adăugat secretariatului Comisiei noastre de la 1 mai. Prin urmare, aș dori să îi urăm un călduros bun venit și să îi mulțumim pentru ajutorul pe care ni-l va uh, oferi în cadrul uh, ședințelor noastre ENVI. În ceea ce privește interpretarea acestei ședințe, uh, există interpretare în 21 de limbi, ca de obicei, cu excepția estonei, maltezei și irlandezei. Și, în cele din urmă, cât privește dosarurile pentru ședințele electronice, acestea sunt disponibile, ca de obicei, prin uh, aplicația uh, e-meeting și încă ceva, această ședință va fi transmisă pe uh, internet cel puțin în ceea ce privește subiectele pe care le vom aborda în această dimineață. Următorul punct de pe ordinea de zi este aprobarea proceselor verbale a ședinței de pe 23-24 februarie. Aș dori să vă întreb dacă aveți cumva obiecții. Dacă sunt asemenea obiecții, aș dori să spuneți acest lucru secretariatului până la sfârșitul ședinței. Dacă nu sunt obiecții până la uh, sfârșitul acestei uh, uh, ședințe, ca de obicei, procesele verbale se vor considera aprobate. Haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre discutarea unui proiect de raport în legătură cu uh, produsele medicinale de uz veterinar. Este un uh, dosar foarte important Ca prin pas, aș dori să dau uh, cuvântul raportorului, uh, doamnei Françoise Grostet. Aveți, doamnă, cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, în această dimineață uh, va trebui să discutăm revizuirea regulamentului cu privire la medicamentele um, de uz veterinar. Este un uh, regulament pe care l-aș califica ca fiind foarte cuprinzător. Aș dori să subliniez uh, câteva aspecte care mie îmi par foarte importante. Mai întâi, aș dori să aduc în discuție trei priorități. Prima prioritate evident, este lupta împotriva rezistenței la antibiotice. Aici vorbim despre o miză majoră de sănătate publică, iar uh, Comisia a făcut uh, mai multe propuneri care merg în acest sens, însă am considerat că uh, Comisia nu mergea suficient de departe în legătură cu acest subiect. Prin urmare, propun să se interzică utilizarea profilactică, adică de prevenție a antibioticelor, Uh, cu excepția unor cazuri cu adevărat uh, excepționale. De exemplu, atunci când este vorba despre operații chirurgicale. Prin urmare, propun să se precizeze uh, la articolul 107 în legătură cu rețetele și vânzarea încurajarea cercetării în domeniul acesta sau, de asemenea, insistarea pe reciprocitate, astfel încât să se aplice anumite uh, reguli uh, uh, și cărnii de import, la fel cum se întâmplă um, în cazul cărnii produse în Europa. Până la urmă, estimez că ar trebui să interzicem vânzarea online de antibiotice și, mai mult decât atât, a medicamentelor fără prescripție medicală, pentru că vânzarea online facilitează Frauda, uh, contrafacerea complică trasabilitatea produselor, în câte vreme trasabilitatea este un aspect absolut crucial în acest domeniu al urmăririi utilizării antibioticelor. În ciuda obstacolelor uh, propuse de către Comisie pentru a reduce riscurile, consider că nu putem garanta controle eficace și de aceea eu propun o interdicție totală. La prima discuție pe care am avut-o, mi-am dat seama că o mare majoritate dintre dumneavoastră sunteți de acord cu acest principiu, chiar dacă eu știu că există anumite practici în anumite state membre care uh, facilitează acest tip de vânzare. Eu cred însă că ar trebui să fim uh, rezonabili, pentru că dacă vrem să facem progrese, uh, cred că trebuie să trecem prin această interdicție. Un al doilea aspect, trebuie să încurajăm cercetarea și inovația. De fapt, sectorul uh, medicamentelor uh, de uz veterinar uh, se confruntă cu o problemă majoră de disponibilitate a anumitor produse pe piețe și pentru anumite specii. Aici există o problemă, o adevărată dificultate. Cercetarea, de fapt, este foarte în urmă pentru că nu există foarte multe stimulente pentru uh, acest domeniu, pentru laboratoarele farmaceutice. Deci există o problemă reală a disponibilității medicamentelor. Prin urmare, propun, tocmai din această cauză, să extindem uh, perioada de protecție uh, pentru noile antibiotice uh, la 18 ani în loc de 14 ani uh, și să extindem uh, la plus 2 ani, nu la plus 1 an. Uh, perioada uh, necesară pentru adăugarea unui medicament pentru o specie uh, nouă. Deci, dacă ne dorim să existe și aici ceva care să se petreacă la nivel de inovație, uh, cu adevărat trebuie să dăm un imbold. Pentru că dacă nu, vom continua să ne confruntăm cu aceleași dificultăți ca și în momentul de față. Prin urmare, propun o perioadă de protecție de 5 ani, uh, care să nu fie cumulativă, pentru anumite studii noi sau pentru anumite încercări noi, teste noi, uh, uh, care să fie făcute după autorizare pentru a stimula dezvoltarea sau îmbunătățirea produselor existente, că vorbim despre produse generice sau de produse care se vând sub un anume sub o anume denumire. Disponibilitatea produselor și sănătatea publică sunt două fenomene uh, intrinsec legate. Prin urmare, insist pe acest uh, aspect. Bineînțeles, uh, veți menționa costul produselor, înțeleg acest lucru, însă piața produselor veterinare nu este piața medicamentelor umane, deci nu există același tip de profituri. Și acest lucru trebuie luat în calcul. Industria generică, ea însăși are uh, tot uh, interesul să existe inovație pentru că uh, aceasta ar putea aduce mai multe medicamente generice după aceea. Ori industria are nevoie și de pre- previzibilitate. Prin urmare, trebuie să reflectăm la toate aceste aspecte și vă propun să facem acest lucru atunci când vă prezint această, acest dosar. Apoi uh, mai avem o altă prioritate, cea a farmacovigilenței, iar aici uh, revin la propunerea comisiei care uh, se bazează doar pe semnalarea și detectarea riscurilor. E o abordare pe care, bineînțeles, o susțin, pentru că ea permite uh, reducerea birocrației uh, și acest lucru este uh, foarte important, însă mă gândesc că propunerea Comisiei trebuie să fie reechilibrată prin obligația de a înainta în mod regulat rapoarte periodice de farmacovigilență, cel puțin în uh, primii ani de viață ai produsului, câte vreme efectele folosirii sale pe scară largă sunt uh, puțin sau prost cunoscute. Odată însă ce produsul devine foarte bine cunoscut uh, și s-a putut dovedi eficacitatea sa, de asemenea și riscurile pe care le presupune, atunci legea ar trebui să presupună o mai slabă regularitate a acestor uh, rapoarte. Însă în primii ani trebuie să fim extrem de vigilenți. După aceea însă uh, sistemul poate deveni mai uh, lax. De asemenea, mi-aș dori să se reintroducă uh, o noțiune de caducitate în ceea ce privește autorizația de punere pe piață pentru a putea evita o comercializare foarte întârziată uh, a unui IMM fără uh, să existe uh, cunoștințe științifice sau tehnice. Uneori uh, vorbim despre produse care nu sunt deloc comercializate, prin urmare uh, cred că autorizația n-ar trebui să fie um, valabilă fără să existe uh, un termen de valabilitate. Prin urmare, am putea să reintroducem această noțiune de caducitate în acest context. V-am spus așadar care sunt cele trei priorități ale mele, dar bineînțeles mai există și alte uh, elemente esențiale pe care le abordez în acest uh, proiect de raport și care împart la fel de uh, importante. Pe de o parte vorbim despre protecția mediului, un aspect deja bine conturat în discuția de data trecută, Uh, trebuie să ne gândim să nu venim cu evaluări sau revaluări uh, succesive și eventual divergente în legătură cu pericolele pe care le presupun anumite substanțe. Prin urmare, solicit uh, ca Comisia Europeană să ne facă propuneri în cei doi ani, propuneri concrete în ceea ce privește oportunitatea de a insista pe anumite uh, obligavi, obligabi, uh, de a insista pe o anumită obligație uh, pentru a uh, putea identifica toate substanțele disponibile pe piață, nu neapărat uh, toate medicamentele. Prin urmare, aș dori să susțineți, dacă se poate, în majoritate acest sistem. Și un alt aspect care este important, uh, și anume um, armonizarea rezumării caracteristicilor produselor, RCP, pentru că dacă ne dorim uh, până la urmă o armonizare, o astfel de armonizare uh, pe baza unor clase de produse care va asimila ultimele produse ar putea pune uh, o problemă în ceea ce privește concurența. Uh, concurența ar ține doar de preț atunci, în detrimentul IMM-urilor care nu au posibilitatea de a acționa foarte bine pe piață. Prin urmare, mi-aș dori o armonizare a condițiilor de utilizare a produselor care să uh, constituie un prim pas în direcția acestor IMM-uri. Și apoi, uh, un al treilea punct care îmi pare foarte important este vorba de uh, restricționarea cascadei și uh, uh, a utilizării în afara uh, rețetelor. Cred că aici trebuie să fim foarte vigilenți pentru că uh, acest tip de utilizare, mai ales a medicamentelor uh, umane pentru medicina animală, prezintă un dublu handicap și anume pun riscuri pentru sănătatea publică și descurajează eforturile de inovație. E foarte ușor să spunem, nu există medicamente veterinare, putem folosi un medicament destinat uzului uman. Eu cred că acest lucru nu este de dorit pentru că pur și simplu uh, făcând astfel nu stimulăm uh, inovația și cercetarea și din acest motiv mi-aș dori să se stabilească o ierarhie strictă între uh, diversele tipuri de produse care pot să fie utilizate atunci când nu există disponibilitatea unui medicament. Iar folosirea medicamentelor umane nu poate să reprezintă o soluție decât dacă nu există o alternativă mai bună. Deci ar trebui să fie chiar uh, uh, o ultimă soluție dacă altele nu există. Și în cel din urmă uh, aș dori să mă refer la vânzarea ongro. Comisia prevede o liberalizare a autorizării autorizațiilor de uh, vânzare ongro. Uh, prin urmare, propun armonizarea drepturilor și obligațiilor uh, distribuitorilor angrosiști și, de asemenea, armonizarea sancțiunilor în cazul în care legea nu se respectă. De ce? Pentru a evita un risc de concurență neloială în cazul în care există dispoziții diferite între statele membre ne putem uh, uh, da seama ce jocuri ar putea să facă anglosiștii în funcție de țara în care își exercită activitatea. Și un ultim aspect pe care le aduc în discuție uh, este vorba de solicitele de autorizare în circunstanții excepționale. Iar aici propun simplificarea procedurii. Aceasta ar trebui, de fapt, să permită uh, o anumită flexibilitate atunci când ne confruntăm cu situații excepționale, de exemplu o pandemie. Asta ar putea justifica punerea pe piață într-o manieră foarte rapidă a, anumitui, a unor anumite produse. În uh, aceste circunstanțe bine determinate, excepționale, uh, autorizația ar trebui să presupună folosirea unor date strânse uh, în cazul unei utilizări temporare iar aceste uh, date ar trebui să poată fi folosite apoi pentru a obține autorizație permanentă a respectivului uh, medicament. Toate acestea pentru a evita repetarea unor teste care putea să fie inutile, teste de laborator. Prin urmare, putem evita birocrația, simplificând lucrurile, iar sistemul ar putea deveni mai bun. Am uh, um, rezumat în două pagini, 105 amendamente. Pot să vă spun că e greu să încerc să faci o sinteză completă, însă chiar am uh, dorit ca în explicațiile mele să insist pe ceea ce este esențial în acest exercițiu de uh, revizuire. Acum uh, m-aș bucura să văd care sunt comentariile colegilor și vă mulțumesc. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Tănăsescu de la Socialiști. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, felicitări doamnei raportor pentru munca ei și pentru cooperarea de care am beneficiat cu ea. Proiectul de raport este foarte amplu și a integrat deja câteva dintre preocupările mele. Deci voi reliefa doar câteva aspecte specifice. Cred că este necesar pentru mai buna funcționare a pieței interne să fie stimulate companiile să, să se înscrie în procedura centralizată sistemul paralel de import și distribuție pentru uh, produsele de uz veterinar și uman. Acesta este important și aș sugera ca propunerea să uh, rezumatul acela să conțină și substanța activă. De asemenea, sunt pentru măsurile pentru diminuarea rezistenței la antibiotice inclusiv cele privitoare la vânzarea prin internet. În acest sens, este foarte important să um, vedem cum practicile de agricultură în creșterea animalelor contribuie la rezistența um, uh, la antibiotice. Sunt de acord cu uh, interzicerea uzului profilactic în ceea ce privește datele cu privire la folosirea antibioticelor. Ar fi foarte util să avem informații cu privire la specii și la bolile tratate și forma de tratament uh, prescrisă. În plus, cred că această problemă a rezistenței la antibiotice trebuie să fie adresată și în cazul uh, țărilor terțe pentru a avea o privire de ansamblu mai largă. Am mai spus în cadrul acestei comisii că e important să uh, clarificăm un lucru furajele folosite în uh, testele clinice ar trebui să poată intra din nou în, uh, în, uh, în lanțul alimentar cu condiția ca statele membre să spună cuvântul în acest sens. De asemenea, companiile pot să adauge pe ambalaj informații relevante uh, pentru uz. Comisia trebuie să armonizeze Uh, sistemele de colectare, având în vedere impactul asupra mediului și sănătății animale și umane, este extrem de important ca toate statele membre să aibă măsuri de a uh, elimina uh, medicamentele nefolosite sau expirate. E clar că atunci când vine vorba despre protejarea documentației tehnice, trebuie să găsim un echilibru între inovație, disponibilitate și accesibilitate a prețului. Doamna raportor propune extinderea uh, autorizării de comercializare de la 3 la 5 ani. Cred că aici trebuie să avem grijă pentru a, ca să nu scădem standardele de siguranță. Eu aș propune să rămânem la perioada de 3 ani, așa cum este ea în propunerea comisiei. De asemenea, susțin perioada de protejare a documentației tehnice. În ceea ce privește utilizarea uh, într-un, într fel în care medicamentul nu a fost prescris, eu aici aș sugera o abordare mai precaută. Voi depune câteva amendamente în acest sens care doresc să descurajeze această practică, utilizarea um, acestor medicamente uh, pentru utilizarea medicamentelor umane pentru uz veterinar este ceva care trebuie descurajat. Nu în ultimul rând, după cum am discutat și înainte la Agri, armonizarea SPC-ului Aici Uh, sunt de acord cu armonizarea uh, condițiilor uh, produselor asemănătoare. Mulțumesc din partea conservatorilor. Domnul Pieha. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, în primul rând, doamne Grostet. Acest raport a fost foarte complicat de făcut. A fost o muncă grea. Subiectul nu este deloc facil și nici nu este ușor de reglementat acest lucru. Atunci când citim raportul, vedem că sunt câteva probleme care trebuie remediate, mai ales atunci când vine vorba despre denumiri. Nu este vorba doar despre produsele de uz veterinar, ci și de alte aspecte. Rețete, imunologie și așa mai departe. Asta poate să însemne orice rețetă prescrisă de orice veterinar. Câteva noțiuni cheie nu au fost definite suficient de către comisie și de aceea trebuie să le clarificăm pentru a evita confuziile în viitor. Firește, trebuie să fim rezonabili autorizările de comercializare, autorizațiile de comercializare și rezistența antimicrobiană. Aici este nevoie de clarificări. atunci când vine vorba despre rezistența la antibiotice. Orice măsură pentru încurajarea procedurii centralizate este binevenită. De exemplu, un sistem uh, de control și acces comun. Există câteva aspecte noi, de, exemplu, substanțele active și rolul acestora în produsele de uz veterinar, mai ales atunci când vine vorba despre sistemul monografic. Eu cred că e o idee interesantă. O altă idee nouă, dificil de reglementat, dar destul de răspândită, este vânzările, sunt vânzările online. Acestea sunt o problemă foarte mare, mai ales atunci când vine vorba despre farmacovigilență. Lucru care implică riscuri pentru sănătatea publică, pentru că rezistența la antibiotice e o problemă majoră. Mă întreb dacă o interdicție ar fi eficientă. Ei bine, aceasta este o întrebare pe care trebuie să o punem experților în IT. Și supravegherea și sancțiunile ar fi foarte dificil de aplicat. În ceea ce privește baza de date, aici sunt de acord în principiu. Totuși, cred că este nevoie de o abordare mai realistă, adică să structurăm mai bine funcționarea AM și mă refer aici la raportul domnului Tănăsescu. Cred că este mai bine să avem un singur act care să guverneze AM. Un cadru general pentru importuri și exporturi paralele sau distribuție paralelă, e bine, cred că aici mai avem mult de lucru. Există foarte multe abuzuri, foarte multe controverse atunci când vine vorba de, despre aceste sisteme paralele și cred că este nevoie de foarte multă muncă din partea noastră și din partea Comisiei. În ceea ce privește siguranța, acesta este un aspect extrem de important. E o prioritate clară. Trebuie să luăm și măsuri de prevenție pentru că nu sunt niciodată suficiente. Eliminarea și returnarea produselor. Acestea sunt probleme foarte importante. Toate produsele medicinale de uz veterinar sunt foarte greu de, uh, de, de scos din circuit și cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a clarifica problema în, în act și cred că trebuie să aibă același tratament ca și cele pentru uz uman. În ceea ce privește neacordarea autorizării de comercializare, mai ales atunci când vine vorba despre uh, Uh, antibiotice mai ales, cred că aici procedura trebuie să fie mai clar definită. Trebuie să se, știe că antibioticele folosite pentru animale au un impact uriaș la nivelul sănătății publice și se vede clar corelarea între folosirea la animale și folosirea la oameni. Cred că această procedură trebuie să fie foarte bine reglementată și definițiile trebuie să fie foarte clare pentru a evita riscurile uh, inerente uh, neacordării autorizației de comercializare. Verificările și controlele sunt foarte importante și la vânzarea cu amănuntul și la vânzarea angro. M-am gândit foarte mult la această temă, mai ales în ceea ce privește vânzarea cu amănuntul și m-am gândit că ar trebui poate să avem un număr maxim pentru autorizațiile unice. Cred că avem nevoie de câteva praguri, de câteva limite superioare. Un prag dincolo de care să nu mai eliberăm autorizații. Nu m-am gândit la o soluție practică, dar cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Și mulțumiri din nou doamnei raportor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pieha. Acum, din partea ALDE, doamna Paulsen, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Grostet pentru acest raport atât de bun. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. De asemenea, trebuie să vă spun că multe din amendamente sunt binevenite. Noi ceea ce facem e să clarificăm acest text. Vorbim despre simplificarea și clarificarea legislației europene, ceea ce e foarte important. Să nu uităm asta de fiecare dată când facem o propunere legislativă. E important ca legile să fie clare. Și asta în general, nu doar în cazul nostru. Vorbim aici despre vânzarea online a acestor medicamente. Am un amendament uh, înaintat în Comisia Agri. Aș avea un semn de întrebare în legătură cu tratamentele profilactice. Se vorbește despre Uh, rezistența antibiotică. Când ne uităm, de exemplu, la animalele de casă, acestea sunt un vector important de contaminare deoarece trăiesc în apropierea oamenilor. Eu mi-aș dori ca toate animalele să fie incluse uh, să facă subiectul acestei uh, inter, interziceri. Și atunci când vorbim despre impactul asupra mediului înconjurător, deci vorbim de bacterii rezistente în cursurile de apă, în pământ. E o problemă din ce în ce mai gravă. Uh, oamenii de știință de-abia încep să înțeleagă ce se întâmplă, deci încă nu știm exact care sunt implicațiile. De aia trebuie să fim foarte vigilenți, trebuie să fim foarte atenți deși încă nu știm exact ce trebuie să facem, deci să fim foarte vigilenți. Deci o propunere ar fi amendamentul 65. Să nu vorbim doar despre autoritățile de sănătate, ci și de autoritățile de mediu, atât în statele membre cât și uh, în Uniunea Europeană. Deci ar trebui de asemenea să existe uh, informare în legătură cu aceleași lucruri. Deci și autoritățile de mediu trebuie incluse aici. De asemenea, cred că e important să uh, fim mai ambițioși decât ceea ce se spune în uh, regulament. Veterinarii nu ar trebui să aibă dreptul să câștige bani de pe urma vânzării de astfel de medicamente. Statele membre, după cum știți, au reguli diferite în legătură cu uh, această chestiune. În concluzie, eu cred că în propunerea comisiei uh, lipsea un lucru și anume uh, niște reguli clare pentru folosirea medicamentelor cu uz veterinar. Propunerea se pare să se concentreze pe produse și nu pe animale și pe oameni. De aceea cred că această atitudine e complet absurdă nu avem produse care să nu aibă un impact asupra animalelor, asupra mediului sau asupra oamenilor. Și mai ales când e vorba de medicamente. Acestea sunt uh, produse și sunt folosite tocmai pentru a avea un impact, pentru a avea o influență. Deci dacă vorbim despre medicamente ca și cum ar fi niște lucruri tehnologice și nu parte din viața noastră, ar fi altceva. Deci eu nu înțeleg această abordare. Mai sunt și alte detalii. Însă eu cred că am colaborat foarte bine cu doamna Grostet, suntem în Parlamentul European de foarte mult timp, amândouă, și cred că am progresat foarte mult în ceea ce privește cooperarea uh, pe anumite uh, aspecte practice. Deci o chiar o mare bucurie că putem colabora atât de bine. Ne-am dat seama că toate deciziile noastre trebuie luate printr-un acord și în urma unor compromisuri. Deci, doamnă Grostet, încă o dată mulțumiri și felicitări. Acum, din partea GUE, doamna Keilonen. Sia, puheenjohtaja. Ensinnäkin În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor, doamnei Grostet, pentru tot ce a făcut. Dumneavoastră ați ținut cont de comentariile și sugestiile noastre. De asemenea, ați fost foarte dispusă să găsiți un compromis. Într-adevăr, combaterea rezistenței la antibiotice trebuie mm, avută în vedere și trebuie combătută și mai ales uh, din perspectiva utilizării profilactice a acestor medicamente. Un uh, lucru pe care statele membre se pare că l-au uitat uh, se referă la informare, la diseminarea de informații. Informațiile sunt foarte importante și uneori se pare că uităm cât de important e să existe aceste informații. Populația trebuie înștiințată în legătură cu pericolele legate de o folosire excesivă a medicamentelor și a antibioticelor. Referitor la amendamentul 81, cred că e important să ținem cont de faptul că statele membre au uh, nevoi diferite, de asemenea uh, disponibilitatea medicamentelor e diferită de la o țară la alta și mă refer aici la distanța fizică, de exemplu. În cazul izbucnirii unei epidemii sau unei boli, dacă ferma e foarte izolată, e departe, de exemplu, de veterinar sau de o farmacie, uh, în anumite cazuri excepționale, uh, se poate stabili diagnosticul prin telefon, dacă veterinarul, bineînțeles, cunoaște animalele respective, iar medicamentele pot fi uh, prescrise și pot fi vândute uh, astfel direct, mai ales acelor fermieri care au foarte multe animale. În Finlanda există astfel de cazuri, de situații când Distanța între fermă și farmacie poate să depășească 200 de kilometri. Deci această idee ca veterinarul să meargă la fermă și să prescrie medicamentele, după care fermierul să meargă să le cumpere la farmacie care e și ea la 200 de kilometri, deci asta mi se pare cam lipsit de realism în cazul nostru. În ceea ce privește medicamentele pentru uz uman și cele pentru animale, aș spune că piața medicamentelor veterinare e destul de dificilă. S-a inovat destul de puțin în acest uh, domeniu. Există foarte multe probleme și trebuie să ne dăm seama că atunci când vorbim despre animalele de fermă sau animalele de companie sau animalele implicate în sporturi. De la o țară la alta, aceste animale sunt îngrijite în mod diferit. Eu nu mi-aș dori ca veterinarii să fie acuzați de mm, faptul că nu doresc să le ofere clienților serviciile cele mai bune sau că n-ar dori să îngrijească animalele respective medicina veterinară trebuie să fie la dispoziția tuturor. Un lucru bun în acest raport uh, uh, este faptul că uh, se pune accentul pe protecția mediului înconjurător. Pe viitor trebuie să evităm acțiuni care ar avea un efect negativ asupra mediului înconjurător, mai ales asupra cursurilor de apă. Eu cred că prin colaborarea noastră vom ajunge la un rezultat bun, însă trebuie să spun că e un pachet legislativ foarte dificil, e un domeniu delicat, iar doamna Grostet a făcut o treabă foarte bună și a dat dovadă de foarte mult profesionalism. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, domnul uh, Martin Hosling, din partea verzilor, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Grostet pentru uh, munca excelentă. Suntem de acord uh, în multe privințe, însă aș avea câteva cuvinte de spus în legătură cu acest proiect din partea Comisiei. Eu cred că acesta nu corespunde realității în multe privințe. În Europa se utilizează de două ori mai multe antibiotice uh, pentru animale decât în cazul oamenilor și mai ales în acele ferme în care animalele sunt uh, ținute și crescute pentru a fi îngrășate. Deci trebuie definit clar ce înseamnă uz profilactic. Și ar trebui să fie interzise clar uh, antibioticele uh, cu uz profilactic. Acum, metafilaxia. Nu știu. Eu aș avea aici o întrebare se tratează mai multe animale sănătoase decât bolnave cu aceste antibiotice. De aceea ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu am putea separa animalele, deci cele sănătoase să fie ținute într-o parte, cele bolnave în altă parte. Poate că așa ar trebui abordată chestiunea. Acum, interzicerea de vânzare interzicerea vânzărilor online. Cred că aici suntem cu toții de acord, deoarece pe termen lung nu puteam controla deloc lucrurile, s-ar fi creat o piață imposibil de supravegheat, deci în această privință suntem de acord. Trebuie să vă spun că având în vedere evoluția folosirii medicamentelor veterinare, ne dăm seama că există probleme. Industria nu are decât nu are de câștigat uh, decât atunci când vinde masiv aceste medicamente. Deci noi trebuie să încurajăm posibilitățile de cercetare. Sperăm, de asemenea, ca și industria să acționeze așa cum trebuie. Dar am și îndoieli în, în privința industriei și în privința cercetării. Poate că ar trebui uh, Uh, să lăsăm și uh, să lăsăm o parte din cercetare și pe seama statului, deci să nu lăsăm totul doar pe seama sectorului privat. Eu cred că ar trebui să joace și statul un rol în ceea ce privește cercetarea din acest domeniu. Acum, urmările asupra mediului înconjurător. Da, e un punct foarte important acesta și pe bună dreptate doamna Grosteta a abordat problema nu știu dacă mergem suficient de departe, așa cum apare acum în text. Eu cred că nu. Medicamentele veterinare nu erau supuse la acest control de mediu înainte de 2003. Acum avem un nou regulament, însă procedura nu e suficient de severă. 5% în cazul uh, acestor medicamente, deci 5% din medicament rămâne în corpul animalului, restul ajunge practic în natură. În Germania s-au găsit uh, urme de medicamente și în apa potabilă. Deci e afectată sănătatea umană la urma urmei. Eu cred că trebuie făcute și mai multe controle uh, în această privință. De asemenea, mi-aș dori ca anumiți termeni să fie mai bine definiți, cum ar fi antibioticele de rezervă. Se folosesc astfel de antibiotice pentru îngrășarea animalelor în crescătorii. Pe termen lung nu e posibil să se mențină această practică. Noi am lăsat practic pe seama comisiei această definiție privind antibioticele de rezervă, în sar trebui să fim mai coerenți. Există și o listă a Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce privește aceste antibiotice de rezervă. Eu nu cred că ar trebui uh, folosite uh, în cazul animalelor, deci ar, am avea nevoie de o definiție mult mai strictă. Deci, iată, am avut multe de spus, însă cred că am făcut deja multe progrese, am îmbunătățit deja propunerea comisiei Cred de asemenea că vom putea ajunge la un acord, însă în același timp trebuie să se țină seama de toate dimensiunile acestei uh, probleme. Sper deci să ajungem la un compromis uh, definitiv cât mai bun. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, în numele IFDD, domnul Piedicini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Punctul de plecare a fost o propunere a comisiei care nu prea ne plăcea. Era prea dezechilibrată în favoarea industriei farmaceutice. Practic și obiectivele ni se păreau uh, incorrecte. Se vorbea despre a crește disponibilitatea uh, medicamentelor, chiar și în cazul albinelor. Era chiar o axiomă de mm, care nu putea fi pusă în discuție. Suntem cu toții majori și vaccinați, cum se spune. E un joc de cuvinte. Deci suntem cu toții majori și vaccinați și înțelegem cu toții că uh, e clar că acest uh, sector încearcă să um, profite cât mai mult de situație, deci sectorul uh, industriei farmaceutice. Deci noi trebuie să trecem de la tratamente de masă la tratamente individuale. De asemenea, nevoie de bune practici în ceea ce privește igiena. Importantă și alimentația corectă a animalelor, mai ales la cele crescătorii extensive. Animalele trebuie să aibă un spațiu uh, mai, mai mare, să trăiască într-un mediu mai bun, deoarece sănătatea animalelor are și un efect asupra sănătății oamenilor. Însă vedem că uh, din partea comisiei e cu totul alta. Acum, în ceea ce privește propunerea doamnei Grostet, raportul dumneai uh, a corectat foarte mult din propunerea originală a comisiei. De la bun început, noi am spus că trebuie interzise vânzările online. Am fost de acord de asemenea în ceea ce privește interzicerea utilizării profilactice. De asemenea, spunem că trebuie definită mai bine metafilaxia. Uh, de asemenea, ne opunem unei vânzări, unei validități nelimitate a autorizației. Iată, deci, ce am obținut. Însă avem rețineri în ceea ce privește cercetarea, tot ce ține de inovare farmacologică. Credem că am putea stimula cercetarea uh, altfel, deci nu neapărat prin uh, prelungirea perioadei de validitate a brevetului. Știm cu toții că acest concept al inovării incrementale se folosește foarte mult în domeniul farmaceutic, mai ales uman. E un principiu activ care deja există și consolidat. Ar trebui să ne dăm seama că dacă aceste firme farmaceutice vor deține valabilitatea brevetului, vor controla pur și simplu piața așa cum își doresc. Deci ar trebui să analizăm mai bine aceste lucruri. În ceea ce privește utilizarea acestor medicamente, cred că ar trebui să limităm cât mai mult uh, utilizarea acestora ar fi de dorit un cadru de reglementare mai rigid pentru anumite medicamente de ultima generație, care nu trebuie folosite uh, la animale. Uzul veterinar nu poate fi uh, uh, nu poate fi um, permis decât în ultimă instanță. Acum, în ceea ce privește monitorizarea și supravegherea continuă, aici avem câteva rețineri. Ar trebui să analizăm mult mai bine situația și să propunem niște soluții mai eficiente. Suntem de acord cu doamna Paulson când spunem că veterinarii nu ar trebui să câștige bani de pe urma vânzării de medicamente. Da, asta era și un obiectiv inițial. De aceea noi am apreciat foarte mult munca doamnei uh, Grostet, uh, și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumnei pentru orice altă sugestie sau dacă are nevoie de ajutor. Vă mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul doamnei Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să o felicit și să o laud pe doamna Grostet. E un raport foarte bun și sunt de acord practic în totalitate cu textul acestui raport. Trebuie uh, revizuită legislația deoarece în momentul de față avem probleme legate nu doar de disponibilitatea medicamentelor pentru specii minore sau pentru utilizarea acestora la specii minore sau mai ales la specii neautorizate sau uh, povara administrativă exagerată Uh, în ceea ce privește stimularea inovării. Cât despre disponibilitatea medicamentelor veterinare, cu siguranță e nevoie de medicamente pentru diferitele specii și patologii, mai ales pentru specii minore și utilizări minore. În general, nu ar trebui să vorbim de o penurie de medicamente, nu putem vorbi de penurie de medicamente în general, ci doar în acele uh, Uh, <clears throat> cazuri minore, specii minore sau boli mai rar întâlnite. În ceea ce privește reducerea poverii administrative, sunt de acord. Însă să nu uităm că trebuie menținută și calitatea, trebuie să garantăm securitatea și de asemenea să asigurăm un nivel corect de informare. În ultimul rând, cred că e important să abordăm problema rezistenței uh, antimicrobiene, însă în același timp antibioticele trebuie folosite uneori. Trebuie făcute evaluări, uh, risc, beneficiu. Deci sunt de acord cu ceea ce ne-a propus doamna Grostet în ceea ce privește farmacovigilența în Uh, domeniul medicamentelor veterinare. E tot ce am avut de spus. Uh, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Linz. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich ähm, der Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamne Groste. După părerea mea, dumneavoastră a făcut o treabă foarte bună Vă mulțumesc de asemenea pentru modul în care ați colaborat uh, cu ceilalți și ați pregătit acest raport. Eu sunt raportor um, la raportul privind nutrețurile, care are o legătură clară cu raportul dumneavoastră. După părerea mea, avem niște propuneri coerente E important ca utilizatorul final să aibă niște definiții uh, clare, identice, să știe exact în ce situații poate fi folosit uh, produsul respectiv. De asemenea, cred că trebuie să examinăm uh, problema definițiilor, să se facă clar distinția între utilizare profilactică, metafilactică și utilizare terapeutică. E important să avem o utilizare cât mai restrânsă mm, de tip profilactic. Deci e important să se pună accentul de asemenea pe rolul veterinarului. Nu sunt de acord cu ce spunea doamna Paulsen. Dumnezeu spunea că trebuie să punem cumva la îndoială rolul pe care îl joacă veterinarii în ceea ce privește rețetele de antibiotice. Ar trebui de asemenea să reducem perioada validității acestor rețete, poate la șapte zile. În ceea ce vrește vânzarea pe internet, e important ca atunci când sunt prescrise antibioticele să se uh, interzică vânzarea acestora pe internet. Trebuie să ținem cont de asemenea de extinderea legislației privind protecția datelor personale. Și doamna Grostet a ținut uh, cont de acest lucru. Acum, în ceea ce privește utilizarea medicamentelor uh, umane uh, pentru animale, în cazul animalelor, eu cred că ar, am putea face progrese aici dacă am avea o abordare foarte restrânsă, deci să nu se folosească uh, aceste medicamente umane în cazul animalelor decât în uh, cazuri extreme, deci ca ultim posibilitate. Autoritățile veterinare, de asemenea, ar trebui să-și dea acordul, deci nu un simplu veterinar sau fermier să ia această decizie. În rest, aștept cu nerăbdare uh, restul lucrărilor și cred că e important să avem o privire de ansamblu uh, pe întreg pachetul pentru a avea un rezultat uh, definitiv coerent. Avem și fur, eh, furaje medicamentoase, să vedem care sunt termenele, însă eu cred că cu raportul dumneavoastră și cu celelalte vom ajunge la un rezultat coerent. Următorul vorbitor, domnul vicepreședinte Boci. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc mai întâi eh, doamnei raportor. Cred că, la fel ca și raportorii din uh, umbră, trebuie și eu să susțin acest uh, efort. Până la urmă, vorbim despre îmbunătățirea acestei propuneri care își propune niște obiective valabile, dar uh, uh care nu prea reușește să le și uh, ducă la îndeplinire. În ceea ce privește evaluarea de impact uh, a Comisiei, nu putem uh, vedea dacă această propunere de regulament merge în direcția acestor uh, obiective anunțate. Eu cred că raportul doamnei Grostet reprezintă deja un demers bun pentru a încerca găsirea unei soluții la această problemă. Însă propunerea în sine, așa cum ne-a fost înaintată de către Comisie, are mai degrabă ca obiectiv sau poate consecință deteriorarea situației. Atunci când vorbim despre armonizare, nu putem decât să observăm că uh, această abordare nu ține uh, cont uh, de obligațiile legate de autorizare nu se ține cont uh, însă de specificitățile produselor. Eu cred că acest tip de medicamente de uz veterinar uh, nu sunt foarte clar uh, definite, iar lucrurile riscă să se armonizeze într-o astfel de manieră încât fiecare tip de medicamente trebuie să răspundă la toate obiectivele, ori asta ar fi foarte greu de uh, realizat. E greu să răspundă un singur produs la toate aceste caracteristici ale tuturor categoriilor uh, numite. Asta contravine bunelor practici veterinare. În ceea ce vește farmacovigilența, nu se vorbește suficient de diferitele responsabilități atunci când uh, produsul farmaceutic deja se află pe piață. Eu cred că propunerea, așa cum a fost ea înaintată de către comisie, Uh, lasă un spațiu de acțiune a anumitor medicamente pe piață și asta în detrimentul uh, protecției animalelor sănătoase și în detrimentul protecției sănătății publice. E clar că există aici o presiune exercitată de către anumiți producători de medicamente, iar eu cred că ar trebui prezentate câteva amendamente în ceea ce privește uh, rezistența la antibiotice. Această propunere încearcă să rezolve această problemă, însă aici mai avem de-a face și cu o altă serie de probleme specifice, mai ales în ceea ce privește controlele, unde ar uh, putea fi posibil să uh, găsim o soluție legată de rezistența la antibiotice. Eu cred că din acest punct de vedere asta ar putea fi o sarcină pentru noi. În ceea ce vește restul dosarului, cred că uh, putem să avem cu toții o opinie comună și anume că aici nu vorbim despre chestiuni de natură politică, uh, ci vorbim de chestiuni care țin de sănătatea publică. Vorbim despre o problemă mai vastă, nu doar veterinară, vorbim și despre medicina umană, mai ales uh, luând în calcul rezistența la antibiotice. Până la urmă, aceste aspecte sunt uh, fundamentale. M-aș bucura deja uh, de cooperarea noastră viitoare, pentru că în cele din urmă totul trebuie să ducă la un bun rezultat. Nu mai trebuie să revizuim această propunere a Comisiei. Domnul președinte, domnul Iar este următorul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc uh, și doamnei raportor. Noi uh, ne-am dorit să îmbunătățim uh, propunerea comisiei acționând împreună. Acest lucru nu este neobișnuit pentru noi. Deci să încercăm să apropiem propunerile Comisiei de realitățile practice. Mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați permis-o să iau o poziție în legătură cu acest subiect. În ceea ce privește interdicția uh, vânzărilor online, eu cred că acest subiect este foarte important pentru că am putea uh, face asta, uh, am putea încă păstra controlul asupra ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește veterinarii, am o abordare ușor diferențiată și cred că uh, aceștia ar trebui să poată prescrie și să vândă aceste produse. Bineînțeles, doamna Paus îmi spune că asta uh, ar face produsele uh, să devină mai scumpe, însă până la urmă vorbim despre chestiunea responsabilității. Dacă vorbim despre veterinari și agricultori, fermieri, atunci trebuie să vorbim și despre terapie. Iar dacă discutăm de o utilizare gre- greșită, asta înseamnă că uh, responsabilitatea trebuie să revină amândurora, pentru că uh, veterinarul, uh, practic, care a putut să uh, prescrie și să vândă medicamentul. Dar dacă vorbim despre fermieri, dacă medicamentele veterinare uh, ar fi cele care ar avea cele mai mari costuri pentru fermier, atunci uh, ceva este în regulă. Deci, dacă uh, medicamentele sunt uh, scumpe, s-ar putea să avem uh, de-a face cu o problemă, însă dacă sunt prea ieftine, la fel. Cât privește antibioticele și rezistența la antibiotice, sunt unii care spun că ar trebui să avem o definiție precisă a antibioticelor. Eu mă alătur lor. Ar trebui să putem interzice însă folosirea lor uh, preventivă. Acesta ar putea fi un uh, mare pas înainte. Uh, alți antevorbitori s-au referit și la animalele de casă. Da, e clar, cu toții ne iubim animalele de casă, putem să le dăm ceea ce consumăm noi, poate chiar și medicamente, însă situația este una delicată. Pentru că dacă eșuăm, iar colegul Links aici a venit cu un exemplu foarte bun, atunci am putea să ne aflăm în situația în care medicamentele nu mai creează o barieră de uh, protecție. Dacă ne gândim la studiile făcute legate de folosirea medicamentelor de uz uman uh, pentru animale, atunci e clar că trebuie să existe un uh, organism care să poată autoriza o astfel de utilizare. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți Uh, să nu uh, ajungem în situația în care practic producem rezistență. Doamna raportor uh, a venit cu niște propuneri foarte bune în legătură cu statisticile și datele rezultate de pe urma observațiilor. Eu cred că acestea însă n-ar trebui aplicate doar domeniului medicamentelor de uz veterinar, ci și domeniului medicamentelor de uz uman. Eu am luat parte uh, la o cină de lucru și am aflat două aspecte. Unu, că agricultura este parte a acestei uh, probleme atunci când vorbim despre rezistența la antibiotice, însă mai există și alte probleme care trebuie rezolvate. Iar aici mă gândesc mai degrabă la cunoștințe. Am luat notă însă de aceste informații și pot să vă spun că trebuie să uh, continuăm să luptăm cu această problemă. Însă era antibioticelor se va încheia clar la un moment dat. Mulțumesc. Mulțumim. Uh, doamna Privas, este următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Grostet pentru acest raport Uh, pentru că a lucrat uh, la acesta foarte mult. Stimată doamnă, asta chiar se simte în raportul dumneavoastră. Aș dori să insist asupra problemelor uh, legate de antibiotice și apoi mă voi referi și la inovație. În ceea ce privește antibioticele, eu am urmărit puțin ceea ce s-a întâmplat în Danemarca. Se spune că Danemarca a redus mult prescrierea antibioticelor, obligând veterinarii să le vândă la un preț mult mai mare. De fiecare dată când un fermier folosește un antibiotic trebuie să alerteze o anumită autoritate națională și, de asemenea, veterinarul trebuie să scrie apoi o rețetă. Decuplarea uh, între farmaciști și veterinari mie mi se pare esențială. Eu cred că trebuie să acționăm aici. În Franța ar putea fi foarte dificil să facem asta pentru că veterinarii uh, par, uh, au ca parte din salar uh, venituri care vin uh, din vânzarea uh, medicamentelor. Însă eu cred că pentru a rezolva problema trebuie să facem o distinție clară între aceste două lucruri. Apoi, în ceea ce vește inovația, aici există un dezacord uh, pe care l-am cu dumneavoastră, doamna raportor, legat de amendamentul 42. Dumneavoastră spuneți că perioada de protecție pentru noile documente tehnice pentru produsele existente trebuie să fie de 5 ani. Pentru mine, Uh, aici avem de-a face cu o frână în calea concurenței și informării. Pentru că dacă dorim să stimulăm într-adevăr inovația, uh, nu putem să punem termene de genul acesta, uh, termene în care nu există acces la date în ceea ce privește cercetările legate de medicamente. Um, de asemenea, crește um, perioada um, în care se acordă uh, brevete și pentru mine acesta este din nou un uh, obstacol. Nu să spuneți uh, că această piață a medicamentelor de uz nu este mare, însă este totuși o piață de 2 miliarde de euro și mie mi se pare că Uh, este o piață destul de semnificativă, cam 15-20% din valoarea pieței pentru uh, medicamentele umane. Apoi, în ceea ce este farmacovigilență, eu cred că alertele nu sunt suficiente și e nevoie de rapoarte care să uh, fie unele regulate, obligatorii. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește protecția mediului, eu am întrebări. Eh, de exemplu, eh, ce înțelegeți prin monografie de mediu? Eh, oare vorbim despre anumite molecule și în funcție de acestea vom vedea ce se întâmplă asupra mediului? Pentru că dăm anumite medicamente animalelor. Iar primul element asupra căruia vom regăsi efectele acestor medicamente uh, uh, sunt reprezentate de uh, apă și de sol. Vorbim despre moleculele active, dar și de adjuvanți, pentru că un medicament are excipienți, adjuvanți pentru a-i amplifica efectul. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat uh, cu uh, uh, anumite medicamente care aveau anumite efecte, câte vreme adjuvantele aveau efecte mult mai mari, de exemplu Randop. Sper că vom găsi compromisuri uh, astfel încât uh, să existe o bună utilizare a acestor medicamente, însă în același timp să existe și o bună protecție a sănătății umane, pentru că uh, rezerva asupra antibioticelor, antibioticelor este foarte importantă, iar aici uh, agențiile sanitare ale diverselor state insistă asupra faptului că nu trebuie utilizate aceste antibiotice pentru animale, um, um, și asta mai ales când vorbim despre medicamentele de uz uman administrate animalelor. Mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte. Dăm acum cuvântul Uh, colegei noastre, uh, doamna uh, Gutland. Mulțumesc. Eu pot să spun că sunt de acord cu toți cei care au subliniat cât de important este acest subiect pentru viitor. Mulți colegi s-au referit la rezistența la antibiotice. Eu sunt de acord cu ei, pentru că până la urmă vorbim despre viețile oamenilor. Iar astăzi deja putem vedea că oamenii trebuie să facă față acestui uh, fenomen. Putem uh, uh, să fim siguri că fenomenul va fi mai pregnant pe viitor. Deci ne ocupăm cu chestiuni foarte importante. De asemenea, aș dori să subliniez importanța de a observa legătura între utilizarea neadecvată a penicilinei pentru animale și Uh, efectele asupra sănătății umane. Până la urmă, nu avem de-a face cu o protecție a animalelor eficientă, nu ne putem asigura că animalele trăiesc în condiții uh, foarte bune. Deci uh, vorbim despre o utilizare neglijentă a medicamentelor. Ori eu cred că acest fenomen Uh, existent deja în Europa e unul pe care noi adesea îl ignorăm. Animalele nu sunt tratate, deci, într-o manieră adecvată. Aș dori să subliniez de asemenea și uh, faptul că avem niște amendamente serioase și că trebuie să mai adăugăm anumite elemente pentru a analiza această legătură între antibiotice, rezistența la antibiotice și uh, neglijența cu care se alimentează animalele sau cu care acestea sunt tratate. Trebuie să subliniem așadar foarte clar faptul că trebuie să îmbunătățim sănătatea animalelor. Avem animale care adesea trăiesc foarte aproape unele de celelalte, iar aici acestea ajung să-și facă rău. Ă, porcii în ferme trec prin uh, astfel de situații. Apoi, animalele în urma rănilor se îmbolnăvesc uh, și sunt tratate cu penicilină. Eu cred, deci, că trebuie să existe o protecție adecvată a animalelor, sănătate adecvată a animalelor, iar acest uh, element ar putea fi și el luat în calcul în această dezbatere. Am urmărit această dezbatere și cred că trebuie să luăm în serios modul în care putem reduce numărul medicamentelor administrate de veterinari. Uneori, avem un obiectiv uh, dual sau chiar uh, conflictual, pentru că veterinarii prescriu uh, aceste medicamente și uh, ei le și vând. Eu cred că acest lucru trebuie schimbat. Trebuie redus numărul medicamentelor care uh, sunt date uh, animalelor, altfel uh, problema nu se va uh, încheia. Veterinarii încearcă să um, reducă însă dozajele adesea, dar nu cu foarte multe rezultate. Uh, mulțumim, domnul președinte. Urmează acum uh, uh, doamna Screpeer. Mă bucur că Doamna Grostet a luat în calcul acest subiect. Mă bucur că pot uh, lucra îndeaproape cu dumneavoastră și că am inclus pe ordinea noastră de zi acest subiect. Eu vin din Olanda și deja de foarte mulți ani, uh, atunci când vorbim despre chestiuni uh, care țin de fermele agricole, tot discutăm aceste subiecte. Am putut însă rezolva destul de multe lucruri, aceste lucruri trebuie spuse. Dacă vorbim însă despre veterinari, adesea uh, ei sunt menționat în contexte uh, negative. Uh, PPE-ul a organizat o audiere în legătură cu acest subiect, însă în țara mea situația este ușor diferită, pentru că veterinarii sunt oameni care odată la două săptămâni au obligația să viziteze fermele agricole și să monitorizeze situația, monitorizează înregistrarea animalelor, Și da, dacă vorbim despre o reducere de 55%, um, aceasta este una la care veterinarii au pus uh, umărul. Vorbim până la urmă despre sănătatea animalelor și uh, în acest context trebuie să avem și campanii de conștientizare, de sensibilizare. Informații trebuie oferite nu doar uh, fermierilor, ci uh, tuturor, pentru că aceste chestiuni țin de sănătatea publică. Apoi mai este un aspect care cred că nu a fost menționat încă și anume furajele pentru animale. Noi în Olanda dorim să introducem măsuri uh, pentru uh, reglementarea furajelor pentru animale. Ne-am uh, uh, gândit că trebuie să existe controle, se poartă o dezbatere în acest moment în Olanda legătură cu acest subiect și ideea care se conturează este că peste tot în Europa controlele trebuie să fie similare. Noi în Olanda Facem foarte uh, bine aceste controle, acestea sunt foarte, foarte uh, stringente, dar trebuie să ne asigurăm că peste tot se întâmplă așa. Se tot vehiculează cifre, însă acestea trebuie dovedite. E clar însă că problema trebuie rezolvată la comun. Uh, data trecută am discutat despre sectorul creșterii păsărilor. Am primit uh, uh, informații, am avut chiar și un uh, uh, profesor care a venit și ne-a ținut o prezentare, ori eu cred că acest sector uh, poate să facă față bine propunerilor pe care le-ați înaintat. Mulțumesc, domnul președinte. Ultima contribuție, doamna Aucan. formand. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ceva de adăugat în urma evoluțiilor recente. Danemarca are cele mai multe controle cu privire la utilizarea medicamentelor în agricultură. Suntem printre cei mai buni dintre cei răi, ca să zic așa. Situația este foarte gravă. Într-unul din ziarele noastre astăzi, de astăzi, principalele noastre ziare, uh, s-a scris că copiii care cresc uh, în ferme au foarte mari probleme la școală, în fermele de porci, vreau să spun. Uneori spitalele refuză să trateze persoane care, care lucrează în aceste ferme. Eu cred că trebuie să existe o diferențiere completă a intereselor și trebuie să definim clar conflictul de interese. Aici nu se pune problema de standarde deontologice pentru medici sau pentru veterinari. Nu ar trebui să întrebăm dacă uh, medicul respectiv are vreun venit cumva din industria farmaceutică, nu ar trebui să-l verificăm dacă e de treabă, dacă își plătește impozitele, dacă e fidel soției sau soțului. Nu avem treabă cu chestia asta. Aceasta este o chestiune de principiu. Trebuie să ne ocupăm de siguranța medicamentului respectiv. Și trebuie să existe criterii obiective de analiză. Nu ar trebui să existe legături între interesele medicale și interesele de a prescrie anumite medicamente. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum avem reprezentanți din partea ECDC și din partea Comisiei care sunt prezenți la reuniunea noastră. Doresc să-i întreb dacă uh, au ceva de adăugat. Dacă nu, nu dorește nimeni să intervină? În regulă. Voi da acum cuvântul domnului Ris, reprezentant din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor și mulțumesc tuturor membrilor care au luat parte la această dezbatere importantă. Doresc să vorbesc despre câteva aspecte cheie discutate astăzi. Primul domeniu important este cel al definițiilor din propunerea de regulament. Comisia este la dispoziția Consiliului și Parlamentului pentru a ajunge un consens, la un consens cu privire la definiții. Trebuie să vă amintesc totuși că definițiile nu trebuie, nu pot să fie actualizate prin acte delegate și o, impactul unei definiții, odată ce aceasta a fost stabilită, va rămâne valabil. Acestea fiind spuse, noi încercăm să definim cât se poate de bine conceptele. Nu e o sarcină ușoară și trebuie să spun că ne vom strădui să facem acest lucru. Apoi, inițiativele pentru inovare. Este o chestiune complexă. Amendamentele ar putea să compromită câte, una, unul dintre principiile cheie, adică medicamentele pentru uh, speciile minore. Propunerile comisiei și propunerile raportorului nu știu cum ar putea să coexiste. Oricum, comisia este disponibilă pentru a acorda orice ajutor pentru a avea un text coerent. Și noi suntem interesați de acest domeniu. În ceea ce privește rezistența la antibiotice, este o prioritate și pentru Comisie. Prin urmare, orice propunere din text care ajută sistemul este binevenită. Trebuie totuși să uh, recunoaștem și limitele propunerii și să avem o privire de ansamblu asupra sistemului. Fiindcă e important ca dispozițiile pe care, asupra cărora cădem de acord să poată funcționa pentru a duce la eliminarea uh, utilizării greșite a antibioticelor în tratamentul animalelor, în tratarea animalelor. Distribuția paralelă. La articolele 116 și 115 se tratează chestiuni diferite față de această distribuție paralelă. Propunerea Comisiei nu cuprinde asemenea dispoziții pentru distribuția paralelă, pentru că s-a considerat că se aplică regulile de la nivel național. Credem că prevederile noi Uh, referitoare la bunele practici în domeniul distribuției în sectorul veterinar sunt binevenite. Avem exemple bune deja uh, în cazul medicamentelor pentru uz uman. Am uh, făcut un ghid al comisiei, un ghid de orientare al comisiei cu privire la bunele practici în materie de distribuție. Deci trebuie să găsim un mod de a pune acest lucru în aplicare și în textul final. În ceea ce privește armonizarea, Comisia nu este sigură cum se poate merge în paralel cu condițiile de utilizare și armonizarea pentru specii. Nu știu care specii sunt considerate de către raportori uh, nepotrivite pentru armonizare este o idee foarte complexă la care trebuie să ne mai gândim. În ceea ce privește farmacovigilența, Am luat notă de propunerea aceasta, dar trebuie să vă amintim că există o nevoie de a reduce uh, birocrația sau povara administrativă în ceea ce privește farmacovigilența și nevoia de coerență. Combinația între două sisteme aduce riscul unei poveri suplimentare, deci trebuie să vedem cum se poate rezolva această problemă. În ceea ce privește efectul de cascadă și utilizarea uh, etichetelor, acest amendament este binevenit. Suntem de acord de asemenea că nu trebuie să fie repetate studiile de mediu atunci când nu este justificat acest lucru. Uh, și putem lua în considerare orice propunere în acest sens. Deci, monografia, propunerea referitoare la monografie este fezabilă și trebuie să vedem dacă putem primi ajutor din partea um, AM pentru a vedea cum pot funcționa lucrurile. O ultimă observație legată de etichetare. suntem pentru uh, cerințe cât se poate de simple și eficace, pentru că și etichetarea presupune cerințe administrative în plus pentru companii. Apoi, în ceea ce privește veterinarii, această propunere nu guvernează o profesie, ci produse medicale. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că veterinarii sunt profesioniști independenți și că uh, ei sunt, uh, ei sunt uh, devotați principalelor principii ale acestei propuneri, adică lupta împotriva rezistenței microbiene și sănătatea publică. Vă mulțumesc foarte mult și spor la muncă în continuare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Voi da acum cuvântul doamnei raportor, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori întâi de toate să le mulțumesc colegilor care au intervenit. Cred că Suntem de acord cu mare parte din propunerile din acest raport. Cred că vom ajunge împreună să creăm un raport, un regulament care va fi eficace și util și care va duce la rezolvarea anumitor probleme cu care ne confruntăm astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și țin să vă spun că am luat act de ce mi-ați spus. Voi, uh, lua, voi analiza amendamentele pe care le veți trimite și și voi încerca să vă stau la dispoziție, să facem o muncă, această muncă împreună pentru a avea un regulament de calitate. Voi uh, trece în revistă câteva chestiuni care au fost uh, discutate de către colegii mei. Nu voi putea intra în detalii. Știu că domnul Tănăsescu dorește o armonizare a, dispu- a dispozitivului de eliminare și de retragere a medicamentelor. Sunt, e o propunere pe care medicamentelor neutilizate. Sunt de acord cu acest lucru. Um, utilizarea acestui dispozitiv trebuie încurajată. De, deja am uh, despu, depus amendamente în acest sens, 1.44.46, Totuși, fragmentarea pieței face ca procedurile descentralizate să fie încă necesare da, este de dorit să avem o procedură centralizată, dar trebuie să fim și pragmatici și să înțelegem că există state membre care au diferite practici. În ceea ce privește prescrierea și vânzarea, evident, um, am inclus în amendamentul meu 80 posibilitatea de a include vânzarea odată cu prescrierea uh, în urma unui examen clinic sau uh, în urma încheierii unui uh, protocol de îngrijire. Decuplarea. Aceasta a fost o problemă ridicată de colegi. Da, într-adevăr, există diferite practici în diferitele state membre. În statele nordice, practicile sunt mai avansate. În uh, țările de jos există bune practici pe care trebuie să știm să le reproducem și să le răspândim în Europa. Evident. Astăzi, totuși, mi se pare aproape imposibil să eliminăm decuplarea. Trebuie spus că și agricultorii au dificultăți. Am vorbit despre, despre agricultorii care trăiesc în locuri izolate, care sunt departe de farmacii și care au nevoie ca veterinarul să le vândă produse. Deci uh, este bine ca acest lucru să fie reglementat precis pentru a evita abuzurile. În ceea ce privește profilaxia, doamna Paulsen dorește să introducă animalele de companie, de ce nu? La amendamentul 87, 97 se vorbește despre acest lucru. În ceea ce privește metafilaxia, ea este indispensabilă pentru evitarea contaminării unei întregi exploatații. Unii colegi ar spune da că se pot izola animalele bolnave. Da, dar nu peste tot, nu la toate fermele. La fermele de bovine sau fermele de uh, păsări, boala se răspândește foarte repede și nu poți să scoți un pui să ghicești care e bolnav. La bovine poate e mai ușor. Deci trebuie să um, Știm că există probleme de practică care trebuie să fie izolate. Da, și domnul Heusling a propus izolarea animalelor bolnave. Da, am spus deja, în anumite cazuri se, toate, se poate, dar și crescătorii uh, vor avea dificultăți în acest lucru și dificultăți de cost. În ceea ce privește protecția mediului, toată lumea e îngrijorată în acest sens, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am propus uh, această obligație de monografiere de mediu. Uh, aceste monografii. Voi da câteva precizări, pentru că mi le-au cerut colegii. Se evaluează substanța activă și apoi impactul produsului și impactul uh, excipienților. Se poate întrevedea o evaluare în două etape, o dată a substanței active și apoi o evaluare a impactului pe produs, care ar fi mai ușoară pentru că ar, ar fi fost deja evaluată uh, substanța activă. Da, există și aici dificultăți de ordin practic, e evident acest lucru și cer comisiei tocmai de aceea să ne uh, dea un raport detaliat cu privire la modalitățile practice în care se poate rezolva această problemă. În ceea ce privește lista de antibiotice de rezervă, am propus la amendamentele 38 și 39 niște criterii uh, științifice conform recomandărilor AM, AEM. Există în continuare multe, o lipsă mare de certitudine în ceea ce privește corectitudinea acestei liste, de aceea am propus uh, comisiei să am rugat comisia să ne spună ce înțelege Uh, prin aceste criterii pentru stabilirea acestei liste. Au fost multe alte chestiuni uh, discutate, nici eu nu pot să mă întind foarte tare. Eu le mulțumesc uh, sincer colegilor, mă bucur foarte mult să văd că acest raport trezește atâta interes țin să-i spun colegului meu care se ocupă de uh, alimentele medicamentoase, da, sunt de acord, trebuie să, ne, să existe o coerență între cele două texte, am lucrat deja împreună și vom continua. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru intervenții, vom continua să cooperăm, pentru că sper că astfel vom ajunge la un text de calitate, mulțumită dumneavoastră tuturor și iar eu sunt deschisă la sugestiile pe care le veți avea. Mulțumesc! Thank you very much, and Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește calendarul. Termenul limită pentru amendamente este 15 iunie, ora, ora 4 după masa. Schimbul de opinii cu privire la amendamente va avea loc în 15-16 iulie. Votul în Comisia Envi uh, urmează să aibă loc în 22 septembrie, deci după vacanța de vară. În momentul de față nu avem informații cu privire la votul în plenară. Depinde de negocieri. Mulțumesc tuturor pentru participare și pentru contribuția la aceste discuții. Mulțumesc raportoare și domnilor raportori din umbră. Vom merge acum mai departe, adică modificarea regulamentului 726-2004 proceduri comunitare pentru autorizarea și supravegherea produselor medicinale pentru uz uman și veterinar și stabilirea unei agenții a medicamentului, Agenției Europene a Medicamentului. În primul rând, voi da cuvântul domnului raportor, domnului Tănăsescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am mai spus, Comisia a luat măsuri pozitive, propunând să se decupleze autorizațiile de comercializare pentru medicamentele de uz uman de cele pentru uz veterinar, pentru a ține cont de nevoile sectorului veterinar. De asemenea, alinierea la tratatul de la Lisabona este binevenită. După cum ați putut vedea din proiectul meu de raport există domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. Nu sunt de acord cu Comisia cum că structura și uh, nivelul taxelor care trebuie să fie plătite agenției, precum și remunerațiile pentru autoritățile naționale, trebuie să fie uh, date prin acte de punere în aplicare. Nu. Parlamentul trebuie să fie implicat pe deplin în stabilirea acestor taxe prin procedura uh, legislativă ordinară. Am propus și câteva amendamente pentru clarificarea și actualizarea principiilor aplicabile acestor taxe, care trebuie să fie plătite agenției, inclusiv articolul 67.3, care uh, vorbește despre diferitele surse de venit către agenție. Consider că este necesar să se facă o separare între diferitele tipuri de venit la bugetul agenției. Alte amendamente aliniază um, acest regulament cu regulamentul financiar, care ar da astfel dreptul agenției să aibă um, alte surse de finanțare și uh, să se poată sprijini și din uh, proiecte de sănătate publică. Rolul agenției în uh, autorizarea și supravegherea uh, produselor de uz veterinar trebuie să se facă prin procedura unică. Am vorbit și despre regimul de uh, nutrețuri, despre alimente pentru animale și despre, uh, am făcut referire și la regulamentul referitor la farmacovigilență. Acestea ar trebui să rămână temeiul juridic până la revizuirea regulamentului 297 sau până când uh, vor fi adoptate alte uh, prevederi referitoare la taxe. Mulțumesc. Now... Președintele, mulțumesc foarte mult. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbra. Prima dată din partea PPE, doamna Grostet. En réalité, je ne suis pas le rapporteur fictif, c'est Monsieur Chirio, mon coleg. Domnul Chirio, colegul meu, raportorul din umbră, însă dumnealui ne fiind astăzi aici, m-a rugat să iau cuvântul în locul dumnealui. Bineînțeles că trebuie să existe o coerență între toate aceste texte care se referă la un subiect comun. Colegul meu, domnul Chirio, acum vrea să-l felicite pe domnul Tănăsescu pentru raport e de acord, <clears throat> e de acord cu ceea ce apare în raport și vă mulțumește pentru foarte bună cooperare. Domnul Cirio, ca și raportorul, este îngrijorat de două chestiuni. În primul rând, taxele pentru Agenția Europeană a Medicamentelor pentru activitățile în domeniul medicamentelor. Conform propunerii Comisiei, un act de punere în aplicare ar trebui să reglementeze situația, însă domnul Cirio, ca și raportorul, ar prefera o nouă propunere legislativă din partea Comisiei. Mai e un lucru, durata uh, delegării uh, acestei competențe către Comisie. În propunerea inițială se determină această durată. Raportorul propune o limitare la 5 ani, domnul Cirio ar prefera să se rețină propunerea comisiei. Deși e de acord cu o perioadă limitată, el crede că această perioadă ar trebui totuși să depășească termenul de 5 ani, deci o nuanță diferită de uh, ceea ce susține raportorul. Deci iată care sunt uh, comentariile pe care domnul Ciro, raportorul din umbră din partea PPR-ului, l-ar fi făcut dacă ar fi putut să vină astăzi aici. Vă mulțumesc din partea ECR. Domnul Pieha. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început vreau să-i mulțumesc raportorului. Trebuie să-i spun că îi apreciez mult uh, angajamentul, implicarea uh, față de acest dosar. În numele meu personal și numele grupului ECR trebuie să vă spun că sprijinim acest raport E o abordare foarte rezonabilă. Ehm, deci să avem un singur act uh, juridic. Sunt de asemenea de acord uh, cu principiul decuplării referitor la autorizațiile pentru produsele cu uz uman și veterinar, însă există totuși niște îngrijorări avem totuși niște îngrijorări. De exemplu, mă tem că s-ar putea să avem o reducere a standardelor. Există anumite medicamente generice care există de mult timp, deci care nu pot crea probleme, însă în cazul inovărilor s-ar putea să apară probleme. Același lucru este valabil și în cazul antibioticelor. Eu cred că în cazul produselor inovatoare și al antibioticelor, procedurile trebuie să fie compatibile cu cele uh, privitoare la uzul uman. De asemenea, în ceea ce privește structura taxelor, sunt de acord cu ceea ce uh, propuneți. Uh, și în ceea ce privește Agenția Europeană a Medicamentelor și instituțiile din statele membre, cred că totul ar trebui să fie reglementat în comun, deci de agenție și statele membre. Doar așa abordarea ar putea să fie logică și să fie și acceptată de uh, către industrie, dar și de către guvernele noastre. Bineînțeles, Industria va trebui să plătească niște costuri suplimentare, mai ales atunci când e vorba de produse de nișă, deci sumele s-ar putea să fie destul de ridicate. Referitor la transparență, aici am unele îndoieli. Mă refer la articolul 67, secțiunea a treia. E vorba de veniturile Agenției Europene pentru Medicamente. La punctul 3 se spune că alte servicii furnizate de agenție. La ce uh, se face trimitere aici? Despre ce fel de servicii este vorba? Bineînțeles, poate că nu e ușor să interpretăm aici textul, deci uh, s-ar putea să uh, implice niște costuri sporite asupra producătorilor, deci trebuie să lămurim lucrurile. În intervenția mea anterioară, pe marginea raportului Grostet, am vorbit despre baze de date și SPCs, broșuri, etichete, Cred că ar trebui să ne asigurăm că o decuplare sau separare ar fi foarte importantă. Deci să se facă clar distinția între produse pentru uz uman și uz veterinar. Ar fi ușor, atât pentru uh, medici, pentru veterinari, dar și pentru consumatori, pentru fermieri. Aș vrea să revin acum la taxe. taxele ar trebui să se ajusteze în funcție de evoluția industriei. Eu am vorbit cu mulți reprezentanți ai industriei și ar trebui să ținem cont de faptul că produsele, medicamentele veterinare de multe ori sunt produse de IMM-uri, nu de mari companii multinaționale. Deci ar fi cazul să fim foarte atenți aici pentru că acest sector să-și permită uh, să aloce o parte din, uh, din bani pentru inovare și cercetare, pentru dezvoltarea de noi produse. Deci taxele trebuie să fie rezonabile și acceptabile pentru a evita orice denaturarea marjei lor de manevră în ceea ce privește inovarea și cercetarea. Vă mulțumesc, vă vom uh, înainta amendamente și mulțumiri, domnule Tănăsescu, încă o dată. Vă mulțumesc acum din partea al de doamna Meisner. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbim despre un dosar uh, mai tehnic care are legătură și cu celelalte. E vorba aici de separarea autorizării produselor medicamentoase, cele pentru uz uman și cele pentru uz veterinar. E foarte important să se facă această distinție. De asemenea, facem și o adoptare la tratatul de la Lisabona, ceea ce este foarte corect. Deci, practic, sunt de acord cu tot ce a făcut domnul raportor în ceea ce privește taxele de autorizare. Uh, propuse de comisie. Să o facem așa cum spune raportorul. Ar trebui să avem uh, o procedură decizională foarte corectă care să permită și participarea Parlamentului European. Cred că e justificat această idee, e logică, e tot ce am de spus. Acestea sunt principalele elemente din raport. Deci aștept discuțiile dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Hosling, din partea verzilor, aveți cuvântul. Și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca făcută. Suntem de acord în mare măsură cu raportul dumneavoastră, un raport care e tehnic, însă în ciuda acestui fapt, munca dumneavoastră a fost foarte importantă. În ceea ce privește monografele. Credem că toate datele privind uh, sănătatea animală trebuie adunate la nivel central, trebuie să fie la dispoziția statelor membre pentru a putea fi consultate. Bazele de date uh, privind substanțele și principiile active de asemenea trebuie create și de, trebuie, de asemenea trebuie să poată fi consultate în mod gratuit, trebuie să fie actualizate periodic după noi, după părerea noastră, e o chestiune fundamentală și e un gest pe care îl datorăm oricum cetățenilor. Trebuie să avem un schimb de informații mai bun și, de asemenea, opinia publică trebuie să fie mult mai bine informată. Deci un punct care cred că trebuie inclus. Vă mulțumesc, domnule Hausling, din partea FDD, domnul Piedicini. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Și noi apreciem propunerea domnului raportor Tănăsescu în linii generale. Suntem de acord practic cu toate propunerile pentru a avea o soluție juridică prin care Parlamentul European să se implice pe deplin. Parlamentul European trebuie să aibă cel mai înalt grad de reprezentativitate atunci când sunt adoptate proceduri de autorizare a medicamentelor. În cazul actelor delegate, e vorba de modificarea unor acte neesențiale din actul de bază. Comisia, deci, poate să primească sarcina de a um, produce aceste acte. Însă să nu uităm că după aceea noi, Comisia ENVI, trebuie să verificăm dacă aceste acte delegate, trebuie deci să le verificăm Asta e regula din tratat, după care noi trebuie să uh, transmitem către plen uh, aceste acte. Deci suntem de acord cu tot ce apare în uh, propunere. Bineînțeles, va trebui de asemenea să studiem mai mult uh, raportul pe viitor. Mulțumim! Vă mulțumim, domnule Piedicini. Acum aș vrea să știu îl rog pe reprezentantul comisiei, pe domnul Ries, să contribuie și dumneavoastră la discuții. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului. Bineînțeles, și noi credem că trebuie să existe legături clare între cele două acte legislative. Noi credem că deja există, însă bineînțeles, suntem dispuși să găsim o cale mai bună de a explica acest lucru în Consiliul și Parlamentul. Raportorul a ridicat în discuție o problemă esențială și anume modul în care trebuie structurate taxele Agenției Europene de Medicamente. Vă fac trimitere la decizia Curții din 2012, care stipula că pentru stabilirea de taxe, uh, comisia uh, poate fi însărcinată, rezonabil să fie însărcinată comisia. Deci comisia are competența de a specifica aceste taxe în cazul agențiilor. De exemplu și în cazul agenției pentru uh, substanțe chimice deja s-a făcut. Agenția pentru inovare, asemenea și ESMA în 2012. Deci noi rămânem totuși la propunerea noastră inițială în ceea ce privește stabilirea și structura acestor taxe. Acum, în ceea ce privește prevederile tranziționale, articolul 17a, această propunere juridică nu abroga actualul regim de taxe, propune doar schimbarea temeiului juridic pentru viitorul regim de taxe. Noul articol 17a ar putea poate fi inclus la considerente și în ceea ce prește clasificarea veniturilor agenției uh, despre care discutăm. Comisia uh, va ajuta Parlamentul și uh, Consiliul să um, găsească limbajul corect pentru a um, oglindi structura acestor venituri, nu vrem să punem în pericol mandatul agenției și nici uh, cadrul juridic uh, în conformitate cu care aceasta funcționează. Însă, bineînțeles, suntem gata să discutăm cu domnul raportor despre orice alte aspecte. Vă mulțumesc, domnule Ris. Acum îi dăm din nou cuvântul domnului Tănesescu, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, să-i mulțumesc și comisiei pentru intervențiile făcute. Aștept uh, cu nerăbdare toate sugestiile și comentariile dumneavoastră până mm, în cadrul termenului stabilit. Cred că am pornit uh, pe picior bun. Sunt sigur că vom uh, colabora foarte bine și că împreună vom reuși să elaborăm un raport bun. Încă o dată vă mulțumesc pentru contribuții și uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte sugestii. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru participarea la dezbatere. Termenul, uh, termenele sunt următoarele. Termenul pentru amendamente 15 iunie, 4 după amiaza, Deci 15 iunie la 4 după amiaza, după care votul în Comisia ENVI va avea loc pe 22 septembrie, ceea ce nu e o nu e de mirare ca și dosarul anterior, după care votul în plenar va avea loc uh, ulterior, deci încă nu a fost stabilit. Trecem acum la următorul punct, reducerea emisiilor de poluanțe la vehiculele rutiere. Începem cu uh, domnul Des, raportor din partea PP. Din păcate, dumnealui nu este astăzi aici, din câte mi s-a spus, domnul Linț îl va înlocui. Deci aveți și cuvântul domnule Linț. Vielen Dank, Herr <clears throat> Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, cum a spus și domnul președinte, colegul nostru, domnul Albertes, din păcate nu poate să fie prezent astăzi, de aceea m-a rugat pe mine să prezint în numele său acest raport. Vorbim despre un raport destul de tehnic, prin urmare, de pe acum mă scuz dacă Uh, voi citi doar ceea ce a scris uh, Albert uh, Des. Până la urmă vorbim despre niște măsuri heterogene care introduc anumite plafoane pentru emisiile de nox ale vehiculelor. Vorbim despre stabilirea unor limite de emisii pentru dioxidul de azot în cadrul plafonelor generale pentru noxe. Uh, trebuie spus uh, că pentru vehiculele cu uh, motoare de combustie grele, limitele apar în cadrul măsurilor de reducere a emisiilor de pe urmea hidrocarburilor. De asemenea, metanul este considerat uh, ca echivalent pentru emisiile de uh, dioxid de carbon. De asemenea, se ia în calcul și posibilitatea de a extinde uh, și la vehicule comerciale ușoare regulile care merg până la 5.000 de kilograme. O altă serie de măsuri de natură tehnică și de reglementare uh, presupune anumite cazuri în care mai întâi e nevoie de o aliniere a um, legilor relevante uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona și uh, tot aici uh, se impun anumite măsuri de implementare care vor fi necesare pentru ca aceste măsuri propuse să poată fi trecute în practică. De asemenea, avem nevoie de uh, comisie pentru a îmbunătăți calitatea aerului, iar propunerile comisiei aici vor fi binevenite. Tot mai mulți oameni în zonele urbane sunt afectați de acest tip de poluare. Prin urmare, trebuie să luăm în calcul și mai multe controle pentru a vedea care sunt eh, nivelurile de emisie ale vehiculelor, pentru că avem nevoie de orașe în care calitatea aerului este una bună și durabilă. De asemenea, credem că și producătorii de um, autovehicule ar trebui grăbiți să introducă anumite măsuri, însă să nu uităm și de eh, caracterul um, unor disproporționat al acestor măsuri, care ar putea reprezenta o povară pentru producători. Aceștia ar trebui să facă Uh, față unor uh, provocări aduse de criză, deci uh, pentru ei măsurile financiare ar trebui foarte bine echilibrate. S-au făcut uh, mai multe uh, amendamente la propunerea comisiei și trebuie spus, de exemplu, faptul că nu este clar uh, dacă metanul ar trebui să fie considerat echivalent de dioxid de carbon pentru că nu este în sine un gaz poluant și nu constituie o amenințare la sănătatea umană. Eficulele pe gaz oricum emit mai puțin dioxid de carbon cu 25% față de vehiculele pe benzină sau motorină. Nu știm însă care este deocamdată arată uh, ponderea pe care o avea pe viitor uh, cota de piață a acestor vehicule. Trebuie de asemenea să existe teste uh, care să fie efectuate pe condusul în condiții reale pentru a putea lua în calcul și metanul. Dacă vorbim de categorii de vehicule mici, e bine, acestea n-ar trebui neapărat uh, uh, penalizate, pentru că până la urmă uh, contribuie la reducerea emisiilor. Trebuie să avem garanții însă că Comisia va putea propune noi măsuri legislative de îndată ce emisiile de metan devin o problemă. Extinderea tipurilor de vehicule propuse de către Comisie uh, la solicitarea uh, producătorilor de mașini uh, e un aspect pe care noi îl salutăm. Aici raportorul ar dori ca totul să fie extins până la uh, nivelul de 500 de kilograme pentru a se evita o procedură dublă de uh, autorizare și pentru a evita anumite etape uh, administrative superflue. Dacă ne gândim la emisiile de poluanțe ale vehiculelor grele, nu trebuie să uităm de uh, folosirea anumitor tehnologii de tratare a uh, noxelor. Dacă uh, ne gândim la vehiculele pe gaz și acestea poluează, Iar dacă ne gândim la HDV-uri, atunci trebuie să vorbim și despre introducerea anumitor uh, uh, sisteme uh, foarte scumpe de reducere a emisiilor care ar putea să stea în calea dezvoltării unor noi uh, tehnologii, de exemplu uh, gaz, petrol uh, lichefiat, uh, Uh, care uh, ar putea să devină altfel foarte eficiente. Limitele uh, de PPM pentru vehicule trebuie păstrate așa cum sunt. Cât privește alinierea cu prevederile tratatului de la Lisabona, bineînțeles uh, că toate procedurile de comitologie trebuie adaptate la actele delegate și la actele de implementare în conformitate cu modul în care funcționează Uniunea Europeană. Asta ar putea permite Comisiei să uh, poată să adopte aceste tipuri de acte în conformitate cu diverse reguli, proceduri sau uh, um, valori limită în conformitate cu standardele Euro 6 cum uh, se întâmplă și în cazul altor uh, legi uh, mari, Comisia poate adopta acte delegate de la intrarea în vigoare a acestei legi în 2019. Deci n-am avea de-a face cu o perioadă nedeterminată, ci cu un termen foarte clar cât privește delegarea de competențe și de sarcini și acestea ar trebui să fie posibile. Dacă aveți uh, alte întrebări, um, v-aș ruga să luați legătura direct cu biroul domnului Des, să, vă adresați deci uh, lui în mod direct. Vă mulțumesc. Mulțumim. Din partea grupului SND, uh, doamna Dali, ca raportor din umbră, are cuvântul. Mulțumesc, domnule Uh, președinte, mai întâi dați-mi voie să încep prin a spune de la bun început că uh, susțin orice măsuri concrete care pot să contribuie la reducerea emisiilor de substanțe poluante și care pot îmbunătăți astfel calitatea aerului. Asta încercăm până la urmă să uh, realizăm, să obținem. De asemenea, susțin măsurile la nivel european care vizează niște măsuri acceptabile pentru Um, emisiile toxice acceptabile pentru toate tipurile de vehicule și, de asemenea, susțin alinierea legislației europene la noile evoluții tehnologice. Însă trebuie să spun că am dubii majore în ceea ce privește uh, metodele pe care le folosește Comisia, de exemplu, o suprautilizare a actelor delegate, absența totală a unor evaluări de impact în legătură cu uh, cele mai uh, complexe și mai tehnice măsuri din propunere și, de asemenea, lipsa unor explicații tehnice din valori factorile de impact în legătură cu diverse subiecte. Aș dori în acest moment să subliniez șase uh, probleme majore, începând uh, cu um, limitele pentru vehicule cu masă mare. Trebuie să spun că în anumite cazuri aceste tipuri de vehicule necesită o dublă testare în conformitate cu practicile curente. Bineînțeles, asta creează costuri um, uh, foarte mari pentru producători, fără să aducă beneficii de mediu notabile. Raportorul însă Uh, propune uh, ridicarea acestei uh, maxime la 7500 de kilograme. Am dubii însă și aș prefera să se păstreze masa inițială care nu depășește 5.000 de kilograme și să rămânem deci la propunerea inițială a Comisiei în legătură cu masa totală a vehiculelor. Un al doilea aspect, emisiile de amoniu există o propunere de excludere a vehiculelor care funcționează pe uh, gaz din această uh, propunere. Uh, eu cred că putem fi de acord uh, cu Comisia pentru că astfel se uh, discriminează vehiculele care funcționează pe uh, gaz comprimat. Deja au existat uh, Uh, discuții în legătură cu anteriorul regulament, uh, iar atunci trebuie spus uh, că aceste aspecte, aceste vehiculele au fost lăsate bine afară. În ceea ce privește emisiile la temperatură redusă, limitele actuale pentru hidrocarbon și monoxid de carbon nu mai reflectă progresele tehnice făcute în ultimii ani. Mai mult decât atât, nu sunt definite uh, emisii la temperatură redusă conform Euro 6. Deci trebuie aici să existe codecizie. Mai mult de atât, consider că revizuirea limitelor ar trebui să fie precedată uh, de o valoare de impact foarte detaliată pentru monoxidul de carbon și pentru hidrocarburi. Și asta nu doar pentru oxidul de azot, monoxidul de azot și dioxidul de azot. Apoi, uh, în ceea ce privește emisiile pentru vehiculele ușoare cu Euro 6, emisiile directe de uh, dioxid de azot sunt uh, considerate problematice pentru că ele au un impact uh, mare asupra sănătății oamenilor în zonele urbane. Trebuie să existe tehnologii de control al emisiilor, dar asta nu duce în mod direct la reducerea acestor emisii. De asemenea, limitele pentru dioxidul de azot uh, sunt esențiale pentru uh, vehiculele ușoare, pentru că în regulament nu se specifică decât în niște uh, limite uh, uh, maximale și acest lucru cred că trebuie schimbat. Sunt de acord cu raportorul în susținerea propunerii Comisiei, însă cred că aici trebuie să existe o procedură legislativă ordinară, pentru că limitele de emisii nu pot fi considerate ca fiind elemente neesențiale ale acestui regulament. Întotdeauna acestea au fost decise prin procedura de codecizie. Mai mult de atât, trebuie să se evalueze impactul pentru a vedea dacă există beneficii uh, în ceea ce privește costurile, pentru că pentru mine aceste lucruri sunt esențiale. Apoi, în ceea ce privește metanul, consider că uh, metanul, uh, fiindcă este gaz cu efect de seră, trebuie considerat ca echivalent pentru dioxid de carbon. Uh, emisiile, um, uh, pragurile totale includ acum și metanul și cred că la acest moment ar trebui să adăugăm metanul ca și echivalent de dioxid de carbon pentru vehicule, pentru a putea să luăm în cazul așa cum trebuie aceste emisii la omologarea de tip. Toate acestea sunt absolut esențiale pentru intrarea pe piață a vehiculului care funcționează pe bază de gaz. Indicatorii pentru schimbarea de viteză au devenit deja uh, obligatorii pentru categoria de vehicule N1. Nu există însă solicitări uh, juridice pentru a uh, putea lua în calcul și um, uh, contoarele pentru consumul de combustibil poate acest potențial ar putea uh, fi folosit uh, uh, mai bine atunci când se folosesc astfel de evaluări. Însă aceste aspecte lipsesc cu totul din propunerea finală a Comisiei. Mi-ar plăcea să putem să ne gândim la integrarea unor amendamente care merg în acest sens în această propunere, pentru că toate aceste date ar putea fi puse la dispoziția șoferilor fără marcosuri pentru producătorii de mașini Trebuie spus că, în conformitate cu articolul 290 uh, uh, din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene, uh, Comisia a folosit deja de 10 ori actele delegate, însă în acest caz se subminează poziția regulamentului. Cred că ar trebui să rămânem la procedura legislativă ordinară în legătură cu anumite asemenea situații. Această poziție trebuie susținută de raportor și de către colegii mei și pot să spun la final că de-abia aștept să cooperez cu domnul Des. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Dali. Aș dori să dau cuvântul uh, colegilor uh, să, uh, pentru a putea interveni, să îi rog să vorbească puțin mai lent pentru a nu exista probleme de interpretare. Domnul Gerbrandi va prezenta poziția ALDI. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, care este raportat din umbră, nu a putut fi prezent, prin urmare vorbesc eu în numele său. Am câteva comentarii de făcut în legătură cu acest uh, dosar. Vorbim mai întâi despre emisiile de dioxid de azot. Eu cred că este foarte bine că trebuie vizate aceste emisii, mai ales dacă ne gândim puțin la rapoartele de săptămâna trecută Uh, prin care am putut uh, vedea uh, care sunt costurile absolut enorme pentru societate care rezultă de pe urma poluării aerului. Totul s-a calculat pe baza unor date înregistrate și costul total al poluării în Europa este de 1,3 trilioane de euro, deci un procent foarte mare din PIB. Am fost uh, surprins așadar să citesc în, uh, explicat, în uh, expunerea de motive a domnului raportor că, în principiu, salută măsurile de îmbunătățire a calității aerului. Eu cred că este un subiect foarte, foarte important. De asemenea, directiva care vizează plafoanele naționale de emisie merg tot în acest sens elementul, deci, uh, acest element este deci foarte important. Am fost surprins de asemenea și de comentariile domnului raportor din expunerea de motive uh, care vizează industria uh, autovehiculelor vedem că uh, istoria se repetă. Întotdeauna uh, industria este cea care uh, are de protestat atunci când se discută despre uh, reducerea emisiilor. Este aproape imposibil uh, ca industria să ajungă la aceste limite pe viitor și întotdeauna putem vedea cum, uh, de fapt, această industrie are, de fapt, abilitățile de a-și reduce uh, emisiile. În 2014 deja emisiile de dioxid de carbon la nivelul vehiculelor au fost uh, reduse uh, prin urmare, uh, industria autovehiculelor este mai mult decât capabilă să îndeplinească aceste obiective pe care le avem. Cred că este foarte important să găsim însă un echilibru. Acesta este și mesajul Uh, domnului Torfelz, raportorul nostru din uh, umbră. Prin urmare, ALDE a înaintat mai multe amendamente la acest uh, raport și putem spune că suntem gata să lucrăm într-o manieră constructivă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte, domnul Taylor din partea verzilor, ca raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Alte vorbitori s-au referit la impactul enorm asupra sănătății umane, impactul uh, poluării aerului, bineînțeles uh, un studiu recent care a fost deja uh, citat, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, a subliniat costurile financiare pentru, pentru poluarea aerului în Europa, 1600 de miliarde de dolari anual. Aceste costuri presupun 600 de mii de uh, morți premature în uh, fiecare an, uh, plus mari probleme de sănătate pentru alte câteva sute de mii de oameni. Toate acestea uh, de pe urma poluării aerului. Există confuzii uh, Uh, uneori în legătură cu eforturile de a reduce uh, emisiile de dioxid de carbon. Bineînțeles, acest aspect are o importanță critică. De asemenea, există confuzii și în legătură cu faptul uh, că gazele care provoacă daune sistemul respirator uman sunt emise de către sectorul transporturilor. Deci, reducerea poluării la sursă trebuie să reprezinte o prioritate, iar uh, Um, modificarea standardelor Euro 5 și Euro 6 a oferit o oportunitate clară de a face acest uh, lucru. Trebuie deci să ne axăm pe rezultatele reale, nu pe performanțele la teste. Uh, propunerea Comisiei nu menționează niciun fel de măsuri care uh, ar putea reduce emisiile, ci doar conține măsuri de flexibilitate pentru producătorii din statele membre. Sunt câteva aspecte care trebuie uh, menționate, de exemplu, excepțiile propuse pentru vehicule care funcționează pe bază de gaz și, de asemenea, um, sugestia de a elimina actele delegate. Propunerea oferă tratament preferențial vehiculelor naționale care funcționează pe bază de gaz pentru că se elimină uh, limitele de amoniu și, uh, de asemenea, și limitele de hidrocarbon și se introduc, practic, măsuri legate de metan ca fiind echivalent de dioxid de carbon, care nu are daune pentru sănătatea umană, dar care are un impact de 24 de ori mai mare decât dioxidul de carbon uh, asupra uh, schimbării climatice. Deci NGV-urile au uh, reduceri la emisiile de dioxid de carbon, însă metanul este totuși un gaz cu efect de seră cu efecte pregnante. Comisia propune să se stabilească câteva uh, limite de emisii prin acte delegate, uh, însă nu există niciun fel de evaluări de impact care să însoțească aceste propuneri. Informațiile sunt insuficiente, ori noi nu avem suficiente informații astfel la dispoziție pentru a putea uh, da Comisiei această competență propunerea țintește atât de jos încât, uh, ca și comisie responsabilă pe fond, ar trebui să ne gândim să respingem uh, uh, cu totul această propunere. Din păcate, proiectul de raport al domnului raportor nu face nimic pentru a îmbunătăți slaba poziție a Comisiei în ceea ce privește măsurile propuse pentru a reduce emisiile dăunătoare. Vom înainta amendamente în legătură cu indicatorii legați de uh, cutia de viteză și de asemenea de uh, consumul de carburant uh, pentru că așa am putea încuraja șoferii să reducă consumul de carburanți cu investiții foarte mici. În mod bizar, deși aceste indicatoare au fost revizuite pozitiv de către Comisie în evaluarea de impact, ele nu se regăsesc în propunerea finală. Alte amendamente se vor referi la uh, proceduri de testare ambițioase uh, în uh, condiții reale. Și cu acestea vă mulțumesc. Mulțumim din partea FDD. Are cuvântul uh, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Suo indirizzo Deci e vorba de uh, faptul că nu ar trebui să introducem măsuri de disuasiune pentru gazul metan. Trebuie să știm că dintre combustibilii fosili, metanul are cel mai uh, scăzut uh, um, procent de carbon. Vehiculele cu metan ar duce la reducerea altor compuși chimici care poluează foarte mult, deci nu doar de dioxid de carbon. Să nu uităm că în ceea ce privește efectul de seră, metanul are o putere de 70 de ori mai mare decât uh, dioxidul de carbon. În ceea ce privește greutatea uh, vehicolelor, aceasta trebuie să fie de 7,5 tone, deci suntem de acord cu această propunere. De asemenea, uh, Vrem de asemenea să se facă prin acte delegate noile limite actele delegate vor uh, modifica în mod uh, substanțial anumite regulamente uh, modificate. Noi ne gândim că poate ar fi mai bine să se folosească procedura legislativă ordinară. E o propunere prin care se vor stabili limitele de emisii, deci nu e ceva secundar. Deci nu cred că ne putem permite să recurgem la actele delegate, așa cum își dorește Comisia în, în această situație. Vă mulțumesc acum membrii Comisiei. Cine dorește să intervină? Doamna Meissner. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mich hier zu Wort gemeldet. Es ist ein sehr Mulțumesc, domnule președintele. Este un dosar foarte tehnic dar am dorit să intervin pentru că sunt membru al Comisiei TRAN. Este adevărat că vehiculele diminuează calitatea aerului și cred că această problemă trebuie discutată. Este bine să avem aceeași abordare ca și în uh, sectorul expedițiilor, pentru că știm că noxele, oxizii de nitrogen, adică sunt foarte dăunători pentru sănătatea umană. Știm că metanul nu dăunează sănătății umane, dar are un impact decisiv asupra schimbărilor climatice. Voi face pe plac domnului Des acum, pentru că știu că metanul este uh, emis de vehiculele pe bază de gaz nat- gaze naturale, dar acestea sunt destul de puține în marea economie a lucrurilor. Și noi dorim să avem uh, posibilități, dorim să avem alternative. De aceea are sens să includem uh, metanul într-un, la un anumit nivel uh, dar având în vedere proporția mică de vehicule, cred că trebuie să avem o abordare proporțională. Propunerea domnului Des cred că trebuie să fie inclusă în, inclusiv uh, la nivelul uh, școlilor de condus și șoferii ar putea astfel să știe cum pot să uh, conducă în mod uh, ecologic. Mulțumesc, nu văd să mai dorească nimeni să intervină. De aceea voi da cuvântul comisiei, anume domnului Petinelli. Yes, Mr. President, honorable members of the Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că asta Comisiei oportunitatea de a participa la această dezbatere. Vă mulțumesc domnului raportor pentru raportul său. Comisia consideră uh, că, în mare parte, intențiile noastre sunt respectate, mai ales în ceea ce privește vehiculele ușoare și vehiculele mari, și, de asemenea, reducerea uh, poverii administrative. În plus, trebuie mărit și standardul de protecție a mediului. Voi face acum câteva observații cu privire la amendamentele propuse. Propunerea legată de îmbunătățirea flexibilității certifică, uh, omologării vehiculelor este bună, este bine să se facă acest lucru fără diminuarea nivelului de protecție uh, a mediului și fără o creștere a poverii administrative. În ceea ce privește delegarea de competențe, Comisia consideră că propunerea originală este mult mai bună în acest sens. Cu toate acestea, Comisia înțelege intenția raportorului de a limita perioada de delegare și de extindere a termenului pentru raport. Comisia găsește că este problematică um, eliminarea metodei de calculare a impactului metanului în ceea ce privește echivalarea cu CO2. Am luat act de acest amendament, dar considerăm că intenția uh, Parlamentului, a raportorului nu este foarte cuprinzătoare. Această propunere a fost introdusă pentru a lua în uh, considerare efectul uh, Uh, metanului și pentru a preveni emisiile mari de metan atunci când au fost crescute, atunci când au crescut uh, limitele totale la hidrocarburi. Deci vă rugăm să vă gândiți la consecințele amendamentului introdus de dumneavoastră. S-a vorbit de asemenea și despre indicatorii de uh, schimbarea vitezelor și consumul de combustibil. Această propuneri sunt mai importante pentru reducerea consumului de carburanți decât pentru reducerea emisiei, deci poate și-ar găsi mai bine locul în, uh, în regulamentul referitor la uh, emisia de gaze cu efect de seră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Petinelli. și voi da acum din nou cuvântul domnului Linz. Voi încerca să fac un rezumat, nu voi intra în detalii acum, nu voi anticipa răspunsul domnului Des. Um, cu siguranță el se va bucura să analizeze amendamentele dumneavoastră. Mare parte din discuție s-a referit la emisiile de metan Uh, există un acord cu privire la numărul mare de acte, de, de, de acte delegate. De asemenea, s-a discutat limita, tonajul pentru vehiculele comerciale. Sunt sigur că domnul raportor, după termenul limită pentru depunerea amendamentelor, va fi pregătit să poartă discuții cu dumneavoastră pe aceste teme și sunt sigur că se va ajunge la un compromis. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Linz. În ceea ce privește calendarul, termenul limită pentru amendamente este data de 19 mai la ora 12 ziua, la prânz. Amendamentele vor fi discutate, dacă vor exista, în, 20, în 25 iunie. Votul în comisie va avea loc, urmează să aibă loc în 15 iulie și urmează ca votul în plenară să fie uh, în octombrie anul acesta. Trecem mai departe acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre mobilitate urbană durabilă, o temă extrem de legată cu cea pe care am discutat-o adineauri. Doresc acum să dau cuvânt, cuvântul raportoarei doamnei Eleonora Evi. Mulțumesc, domnule președinte. În următorii 40 de ani, mai bine de 2,5 miliarde de oameni vor trăi în orașe. 90% din populație va exista în aglomerări urbane în țări în curs de dezvoltare. De aceea ne, ne confruntăm cu provocări foarte mari dacă dorim să avem o lume în care există durabilitate economică. Această chestiune a mobilității și dezvoltării urbane este strâns legată de viitorul nostru, având în vedere că populația îmbătrânește, populația urbană este din ce în ce mai mare, Uh, și migrația este mai pronunțată și au, uh, toate acestea au un efect asupra situației de fapt. Se um, profilează acum diferite scenarii în funcție de abordarea pe care o vom avea noi. 90% din europeni sunt expuși poluării aerului peste pragurile acceptate. Aceasta este o chestiune pe care trebuie, la care trebuie să reflectăm. Cauza aici este că 96%, una dintre cauze este faptul că 96% se bazează pe uh, carburanți, adică derivați ai petrolului, ai țițeiului. După cum știți, oamenii trebuie să meargă dintr-un punct în altul în oraș, uneori distanțele pe care le parcurg sunt mai mici de 5 kilometri. mai bine de 40% din uh, transport sunt pe o distanță de sub 20 de kilometri. Deci trebuie să găsim o soluție la această problemă a mobilității. Avem parte de ambuteiaje, uh, impact negativ asupra mediului și asupra locurilor în care trăim. Odată prin poluare, pe care am discutat-o adineauri, zonele urbane sunt responsabile pentru 23% din uh, emisii în, uh, din sectorul transporturilor, dar există și poluare fonică. Datele de la Agenția Europeană de Mediu ne arată că impactul poluării fonice asupra sănătății în 90% din cazuri vine din, uh, din trafic. Și apoi să pune și problema siguranței rutiere. Uniunea Europeană a luat deja măsuri, există o carte albă. Um, Parlamentul European a adoptat câteva rezoluții în acest sens și am adoptat și pachetul pentru mobilitate urbană. Iată, deci, această problemă intră în competențele Uniunii Europene, deși implementarea strategiilor este la latitudinea statelor membre. Nu doar autoritățile naționale, dar și autoritățile regionale trebuie să se implice. Fără îndoială, mașinile și vehiculele personale sunt cele mai des folosite. În Italia, de exemplu, 60%, 69% Uh, folosesc uh, mașini personale, doar 16% transport public și 12% biciclete. În avizul nostru am considerat am considerat că este importantă sublinierea muncii de la distanță. Oamenii trebuie să meargă din punctul A în punctul B, fizic, în orașe. Deci, învățarea și munca la distanță sunt soluții uh, pe care ni le pune la dispoziție tehnologia. Punerea în aplicare este vitală, mă gândesc la, uh, infra, în sensul acesta mă gândesc la infrastructura pentru vehicule electrice. Ca să vă dau un exemplu din viața reală, un exemplu de bune practici. Dacă am folosi iluminatul public, am putea să încercăm uh, promovarea vehiculelor electrice. Dacă am folosit vehiculele electrice mai mult, atunci am folosit mai puțin uh, vehiculele pe bază de, pe bază de, uh, pe bază de uh, hidrocarburi. Trebuie să promovăm folosirea în comun a vehiculelor, trebuie să uh, Um, să punem în aplicare aceste noduri de transport, mai ales în ceea ce privește infrastructura pentru um, vehiculele electrice, trebuie să regândim convenția de la Viena, trebuie ca bicicletelor să li se dea prioritate în fața mașinilor. Aceasta ar putea fi o soluție de uh, reformare a abordării noastre cu privire la mobilitate. Astfel am putea să-i protejăm pe cetățenii mai vulnerabili și am putea să avem o mobilitate mai activă. Un alt punct important, achizițiile publice în serviciile pentru transporturi și logistică în transporturi. Achizițiile publice trebuie să se bazeze pe criterii de durabilitate trebuie să vedem care sunt soluțiile care aduc o plus valoare uh, în ceea ce privește în, în materie de dezvoltare socială și protecție a mediului. Dacă nu facem acest lucru, lucrurile vor stagna. Acestea sunt propunerile noastre în avizul pe care l-am formulat. Avem nevoie să schimbăm cultura mobilității pe care o avem și asta implică și o schimbare a comportamentului și a stilului nostru de viață. Sunt de părere că este important comportamentul fiecărui cetățean în alegerile pe care le face, pe care le facem noi, fiecare dintre noi. Doar așa vom putea aduce o schimbare radicală. Cetățenii trebuie să se simtă motivați, trebuie să uh, simtă că schimbările pe care le facem noi sunt benefice. Aici există două pârghii pe care le putem folosi. Știm că situația actuală nu mai poate continua și există apoi și o motivație economică. Spre exemplu, stimularea Uh, prin cost a transportului public. Uh, dacă acesta ar fi gratuit, oamenii l-ar folosi mai mult, de exemplu. De asemenea, o gestionare partajată a modelelor de mobilitate. Nu trebuie să uităm că reperul nostru sunt cetățenii. Trebuie să ne asigurăm că ei sunt implicați în uh, gestionarea mobilității. În plus, Trebuie să găsim câteva recompense pentru comportamentele pozitive. E o adevărată plăcere pentru mine să pot spune că politicile naționale care susțin modelele de mobilitate urbană durabilă pot avea acces la fondurile europene, dar pot face acest lucru doar dacă trimit un plan specific. Această informație este foarte informantă pentru că fondurile de coeziune și fondurile structurale sunt de mare ajutor. Totuși, planurile trebuie să fie durabile sunt sigură că vom putea să conlucrăm cu ceilalți colegi pentru a face o, un aviz mai bun. Mulțumesc foarte mult, doamna Evi. Acum raportorul din umbră de la uh, socialiști, doamna Briano. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei raportor de aviz pentru acest uh, document foarte detaliat. Sunt de acord întru totul cu abordarea holistică pe care a luat-o. Cred că avizul este foarte solid și el oglindește prioritățile comisiei noastre. După cum s-a spus, majoritatea cetățenilor europeni locuiesc la oraș și Transportul are un rol foarte important în viețile noastre, pentru că folosim transportul pentru a ajunge la locul de muncă, pentru a um, merge în oraș. De aceea, mobilitatea urbană, urbană trebuie să devină din ce în ce mai uh, sustenabil, sustenabilă din punct de vedere ecologic, social și economic. Mobilitatea este strâns legată de Uh, de problemele de mediu pe care le discutăm foarte des aici. Consumul de energie, jumătate din consumul de energie este uh, aparține transporturilor și uh, emisiile de gaze cu efect de seră uh, vin într-o proporție foarte mare din acest domeniu. Mă gândesc aici la poluarea cu particule fine sau uh, poluarea telefonică de asemenea. Transportul este răspunzător și pentru acest ultim tip de poluare. Cei mai mulți oameni uh, preferă să își uh, conducă propriile mașini și le preferă transportului public. În plus, este nevoie și de locuri de parcare în oraș și asta duce la degradarea peisajului urban. E din ce în ce mai greu de asemenea pentru pietoni Firește că avem nevoie de infrastructură rutieră, dar aceasta trebuie să fie construită respectând mediul. Astăzi a fost publicat un studiu cu privire la folosirea terenurilor în Italia. Se pare că folosim prea mult pământ, lucru care are uh, un impact mare asupra peisajului în țara noastră. Cu siguranță vom trimite amendamente, deși suntem de acord în mare cu avizul. Am dorit să sugerăm ca statele membre și Comisia să promoveze, într-un fel sau altul, munca la distanță, folosirea bicicletelor, um, atenuarea blocajelor în trafic, foarte multe măsuri pot să fie luate, există foarte multe bune practici, dar pot să funcționeze doar dacă avem politici integrate în orașele noastre. Președintele, din partea PPE, doamna Crostet, ați fost foarte activă astăzi. Da, intervinem acum partea domnului Patriciello din partea PPE. Am ascultat-o pe raportoare și a avut o intervenție foarte interesantă, după părerea mea, foarte detaliată Mobilitatea urbană durabilă a fost o chestiune care m-a preocupat foarte mult, pentru că eu am fost, uh, am lucrat în administrația publică într-un oraș foarte mare în vreme de 25 de ani și problema era recurentă. Transporturile sunt foarte strâns legate de poluare în marile orașe și e strâns legat acest lucru de timpul petrecut în transport de către cetățeni. Extinderea orașelor uh, înseamnă că oamenii trăiesc din ce în ce mai departe și se deplasează din ce în ce mai mult și problemele de transport sunt și ele mai numeroase. Astfel, dacă dorim să avem mobilitate durabilă, trebuie să, să stimulăm transportul în public, dar să avem un transport curat, eficace sigur pentru cetățeni, pentru că unele există și probleme de uh, securitate la anumite ore, de siguranță, îmi cer scuze. Noi suntem la Comisia pentru Mediu și Sănătate Publică, deci ne preocupă atât problemele de mediu, calitatea aerului, poluarea atmosferică și sănătate publică. De asemenea, au fost propuse câteva bune practici, foarte bune pentru sănătate Cred că putem să susținem în totalitate propunerile raportoarei și analizele sale. Stimularea dezvoltării infrastructurii este, este importantă de asemenea și sprijinul financiar în acest sens. Și în țara mea, comunitățile urbane au din, cele, din ce în ce mai mari probleme financiare pentru că trebuie să-și asume mai multe sarcini. Uh, Astfel, o susținere din partea Europei uh, ar fi de mare ajutor. Oricum, uh, prin fondurile europene se intervine deja de foarte multă vreme. Am văzut la mine în oraș uh, dezvoltarea rețelei de tramvai care a fost susținută prin fonduri europene. Deci cred că trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri pentru a trece într-o nouă epocă în domeniul transportului urban. Asta aveam de spus vom urmări îndeaproape propunerile făcute și vom uh, susține această propunere de aviz. Și dacă vor mai fi mici detalii de adăugat uh, din partea PP, vom vedea. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, uh, doamna Grostet. Din partea al de doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei mobilitatea urbană. Aici Comisia pentru Transporturi este competentă pe fond de cele mai multe ori și eu sunt membru și acolo. În ceea ce privește mobilitatea urbană, trebuie să ținem cont de aspectele de mediu, pentru că problemele sunt altele față de zonele rurale. Eu sunt dintr-o zonă rurală, de exemplu. Nu știu ce a vrut să spună doamna raportor prin muncă la distanță. Cred că vorbea în esență despre gestionarea inteligentă a transportului și am discutat foarte mult uh, la TRAN despre chestia asta pentru uh, îmbunătățirea fluxului în trafic. Asta este doar o o parte a poveștii. Cealaltă este uh, și, bineînțeles, infrastructura pentru vehicule electrice. Dar de unde vine această energie electrică? Mobilitatea aceasta electrică nu este sustenabilă în sine, deci trebuie să vedem care este sursa de energie. Oricum e o, e o uh, alternativă bună pentru că nu sunt emisii. E uh, uh, idee bună nu doar pentru vehiculele electrice, dar și pentru bicicletele electrice. Și acestea sunt foarte, o opțiune foarte bună pentru mobilitatea urbană în viitor. Cu siguranță este foarte bun acest lucru și pentru cetățeni, pentru că pot să facă și exercițiu. De asemenea, e bine că nu e nevoie nici de loc de parcare. Există exemple bune în uh, multe orașe europene, în Hanovra, de exemplu, uh, stațiile de încărcare electrică sunt uh, gratuite. În, într-un alt oraș din Germania există uh, spanouri solare care oferă energie nu doar clădirii respective, dar și unei stații de încărcare pentru biciclete. Poate că asta nu se poate face peste tot, dar oricum e un exemplu bun. Soarele este gratuit și este o, o, o sursă de energie uh, Uh, durabilă. Deci cred că trebuie să facem un schimb de bune practici și să învățăm unii de la alții. Sugestiile alternative pentru transport vor fi implementate în arii care urmează. De asemenea, modelele participative sau uh, car sharing, partajarea uh, mașinilor, este un lucru, acestea sunt lucruri foarte bune. Sunt ușor sceptică în ceea ce privește acordarea de prioritate bicicletelor în trafic. Cred că trebuie să vedem care e situația de la oraș la oraș. Cu siguranță există foarte multe orașe în care trebuie să fie um, uh, înmulțite pistele de biciclete. Vom vedea care sunt și cerințele economice în uh, orașe și să vedem ce putem face în funcție de uh, diferitele tipuri de transport disponibile. Ceva care nu se leagă direct de mediu, dar o chestiune delicată Uh, sistemul de ticketing. În Comisia pentru TRAN am discutat câteva monede, uh, câteva modele, de exemplu în uh, Hamburg, unde nu ai nevoie de mașină, practic pentru că structura, infrastructura pentru transport public este atât de bună și poți să folosești toate modurile de transport public doar cu un singur bilet. De aceea cred că trebuie să, să facem schimb de experiențe și să vedem cum putem învăța unii de la alții. Există și alte câteva exemple practice de dispozitive, uh, de exemplu transport public um, deasupra străzilor. Uh, cam atât am avut de spus. Repet, în ceea ce privește prioritatea acordată bicicletelor, nu sunt foarte sigur, acolo voi depune singur un, sigur un amendament, dar oricum este bine să avem uh, un aviz la NV aici. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că m-ar uh, încânta să pot să circul undeva pe deasupra traficului. Însă, cred că acest proiect de aviz merită să fie salutat de noi toți. Uh, munca raportorului merită să fie lăudată. Eu cred că ar trebui să punem mai mult accentul pe mm, legătura dintre transport și sănătate. Uh, în mod direct și indirect, sănătatea e afectată prin poluarea mediului înconjurător. Aceleași efecte asupra sănătății, printre altele, inclusiv printre altele problemele respiratorii sau din cauza aviației sau traficului rutier. Un studiu de la Universitatea din Berna, din Elveția, a arătat că persoanele expuse la un nivel de zgomot de cel puțin 60 de decibeli, cum ar fi mm, în zonele de lângă aeroporturi, deci au un, prezintă un risc cu 70% mai mare de a muri de, de infarct. De exemplu, gândiți-vă că toți locuitorii care sunt uh, în zona aeroportului Heathrow sunt deci expuși la un nivel de zgomot mult peste această limită. Copiii cu expunere cronică la un nivel ridicat de zgomot au probleme legate de atenție, de memorie, de soluționarea problemelor, <laughs> de răspunsul la telefon sau de dobândirea abilităților de citire. Știm că transportul rutier poluează foarte mult aerul, dăunează mediului și sănătății. O calitate proastă a aerului duce la aproape jumătate de milion de decese premature în Uniunea Europeană în fiecare an. Impactul economic, prin urmare, e uh, foarte mare, însă nu a fost suficient de uh, bine identificat și e foarte important să arătăm clar că există această legătură între uh, sănătate și uh, impactul economic. În centrele urbane, cred că avem cele mai bune șanse de a schimba lucrurile, de a avansa către o utilizare durabilă a resurselor noastre și um, um, pentru a trăi într-un mod mai viabil în general. Sănătate, o organizație OMS spunea că um, toate costurile legate de poluare depășesc uh, 1,6 trilioane de dolari anual în Europa. Asta înseamnă cam o zecime din PIB-ul întregii Uniuni Europene. Mai mult, sunt convins că trebuie să fim mai specifici în legătură cu ce fel de poluare dăunătoare cauzează aceste probleme, cum ar fi noxele sau uh, particolele mm, cu dimensiuni mici uh, uh, din țevile de eșapament. Deci trebuie ca guvernele, orașele noastre să uh, adopte soluții pentru a aborda problema și pentru a controla și pentru a limita accesul autovehicolelor pe motorină, de exemplu, în zonele urbane. Măsurile de mobilitate urbană sunt importante. Urbanismul uh, ecologic, de exemplu, ar putea fi foarte bun pentru a distruge, pentru a înlătura, mă scuzați, din efectele negative ale polorii aerului. De asemenea, legătura între politica de mediu și cea de transporturi ar trebui abordată mult mai bine. Deci dacă nu ne concentrăm mai mult asupra emisiilor din sectorul de transporturi, obiectivele generale de mediu nu au cum să fie atinse. Transportul e singurul sector în care gazele cu efect de seră au tot crescut în ultima perioadă, cu 30% în ultimii 25 de ani. Și doar dacă avem o politică mai integrată, care să includă și um, Uh, schimbul uh, între modalitățile de transport, doar dacă reducem mai puțin, uh, mai mult combustibilii fosili, deci doar așa putem atinge aceste obiective. Însă, în orice caz, aștept și eu să-mi aduc contribuția la acest raport. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră de până acum. Vă mulțumim foarte mult. După ce am aflat care este poziția raportorilor din umbră, uh, membrii comisiei pot interveni. Uh, Cher coleg, Jean... Mulțumesc. Doamna Tornanu. Eu aș vrea să ne oprim asupra un element care e esențial, după părerea mea, mult mai important decât diferitele idei legate de transportul durabil. Ce fel de model societal ne dorim, de fapt? Comisia sugerează o reglementare a accesului în zonele urbane, sugerează adunare, colectarea de informații, modernizări suplimentare cu soluții uh, din ce în ce mai inovante. Însă, nu cred că putem ajunge la astfel de transformări. Ar fi vorba să construim un sistem de mobilitate uh, și de transporturi foarte integrat și foarte conectat și pentru a reglementa un astfel de sistem, statele membre vor trebui totdeauna să elaboreze noi norme. Iată un element de tehnocrație bine controlată, poate prea bine. Nu credeți că ar am putea pune accentul pe transformarea locală, pragmatică, să nu încercăm să avem proiecte enorme, majore, cu reglementare excesivă. Cred că populația ar avea mult mai mult de câștigat de pe urma unui abordări ca cea propusă de mine. Vă mulțumesc. Nu văd nicio altă persoană care să dorească să ia cuvântul. Cer prin urmare comisiei, domnului Lindberg mai exact, să ne explice care este poziția instituției dumnealui. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră. La comisie știm care e rolul uh, orașelor. Zonele urbane concentrează 70% din populație și 80% din activitatea economică. Uh, știți că, um, și, că de, pe, de zonele urbane, deci și um, firmele pe care le adăpostesc, ne fac competitiv la nivel internațional. Cetățenii trebuie să aibă un sistem de transport care să facă față nevoilor de transport de mărfuri și persoane. În același timp, e nevoie de o durabile mai durabilă. Uh, calitatea proastă a aerului, emisiile de dioxid de carbon, ambuteajele trebuie soluționate. Noi credem că e nevoie de o abordare echilibrată, coordonată la toate nivelurile. E mesajul din comunicarea privind mobilitatea urbană. De aceea ne concentrăm pe o planificare uh, integrată în acest domeniu. Mă bucur să văd că raportul dumneavoastră e practic uh, pe aceeași lungime de undă cu propunerea comisiei. Vă mulțumesc, domnule Lindberg. Termenul pentru amendamente e următorul. 18 mai la ora 12, deci la prânz. Votul în comisia EMV va fi pe 15 sau 16 iunie. Votul în Comisia Transporturi va fi probabil pe 13 sau 14 iulie și probabil că dosarul va ajunge în plenar în luna octombrie acestui an. Mă scuzați, doreați să interveniți și eu nu v-am văzut. Știți că nu a fost intenționat după ce vă am informat în legătură cu termenele în acest dosar, îi dau cuvântul doamnei Evi, raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, for the comments and uh, uh, it has been quite... Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. A fost greu să respect termen limita de 2500 de caractere. Sper că am putut să introduce noi concepte și noi idei și sper că vom putea colabora foarte bine. Oricum, aștept să mă întâlnesc cu toți colegii. Thank you and I would like to wish a successful... Mulțumesc, mult succes în ceea ce privește colaborarea cu colegii. Dragi colegi, a fost ultimul punct pentru ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. O zi frumoasă!